Bună ziua tuturor! Având în vedere că începem prima noastră ședință în acest an, dați-mi voie mai întâi să vă urez tuturor un an nou frumos, plin de reușite pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră și o multă sănătate. Doresc să mulțumesc încă o dată și să urez la mulți ani tuturor interpreților care ne însoțesc cu zâmbetul pe buze. Mulțumim, doamna președinte! În orice caz, această primă ședință, iată că începe bine, pentru că unii dintre dumneavoastră au fost în trenul de noapte Ah, având în vedere că în această noapte am inaugurat linia de trenuri de noapte Viena-Bruxelles. Deci, iată, un prim efect deja al Comisiei noastre de transporturi și vom vedea din ce în ce mai multe trenuri de noapte și sper că data viitoare, domnule Riche, veți fi alături de noi. Haideți să începem. Mai întâi adoptăm o ordine de zi. Ordinea de zi poate fi adoptată dacă nu sunt obiecții. Se pare că nu sunt. Atunci veți putea regăsi procesele verbale ale reședinței din 6 noiembrie de anul trecut și din 3 decembrie de anul trecut în dosarele dumneavoastră. Observații? Nu? Atunci, al treilea punct, comunicări din partea președintei. Doresc să mulțumesc ca și președinta secretariatului pentru munca depusă și vă urez și dumneavoastră un an nou fericit. Vom continua să fim în continuare o adevărată echipă în așa fel încât dosarele noastre să avanseze. Și începem imediat cu primul dosar. Omologarea de tip a autovehiculelor uh, legere comerciale, Euro 5 și Euro 6 și accesul la reparații și la informațiile de reparații și mentenență. Raportorul nostru este domnul Sven Schulze. Veți avea cuvântul imediat. E vorba de un proiect de aviz pentru omologarea de tip a motoarelor în ceea ce privește emisiile autoturismelor uh, private și utilitare uh, legere Euro 5 și Euro 6 și e vorba și de informațiile referitoare la repararea și întreținerea acestor uh, autoturisme și vehicule. Uh, domnule raportor, să aveți imediat cuvântul, vreau să amintesc faptul că termenul limită pentru a depune amendamente este 20 februarie și votul în, comisia, în 29 ianuarie și votul va avea loc în 20 februarie. Domnule Șulțe, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Ați spus deja despre ce este vorba. Nu suntem noi um, comisia competentă pe fond, ci redactăm un aviz pentru Comisia pentru Mediu. Este vorba de subiectul uh, omologarea de tip pentru autoturismele cu standardele de emisie Euro 5 și Euro 6, cei care sunt de mai mult timp în Parlamentul European poate se vor uh, întreba de ce ne ocupăm de acest dosar, pentru că această reglementare există de, deja de mai mult timp. Însă problema este că această reglementare a, a fost obținută în urma procedurii de comitologie și um, anumite comunități uh, locale s-au adresat Curții uh, Europene de Justiție, de Justiție, care a pronunțat o, o sentință și Comisia Europeană s-a decis în aceste condiții să recurgă la procedura legislativă um, ordinară, ceea ce înseamnă că și Parlamentul European se poate pronunța. Despre ce este vorba? Cred că mulți dintre dumneavoastră, de fapt, poate toată lumea și aduce aminte de scandalul, așa numitul scandal diesel, din anul 2015, au fost mani- manipulate diferite uh, programe informatice care au mm, avut consecințe, desi manipulări care au avut consecințe asupra procesului de omologare. Comisia a reacționat, a reexaminat inclusiv valorile limită și în mod specific a trecut uh, a, a trecut la o măsură, a introdus în, uh, în acest proces o o valoare de conformitate și un factor de, de conformitate. Deci, uh, pentru că era vorba de um, măsurarea um, valorilor emisiilor în, în uh, condiții normale, reale uh, de condus. În ceea ce privește noxele, a fost stabilită o de 2,1%, un factor de până la 2,1 și până, în 2000, până la sfârșitul anului 2021 pentru um, autoturismele utilitare. După 2021, factorul de conformitate nu va mai fi de 2,1, ci de 1. Apoi, um, marja de măsurare, eroare la um, aparatele mobile de măsurare a emisiilor, care în cadrul legislativ actual este la de 0,43%. Deci, toate aceste uh, cifre rămân în vigoare, procedura legislativă este una diferită. Eu, în momentul în care m-am ocupat de acest dosar, m-am întrebat următoarele. Oare uh, producătorii de mașini sunt cei uh, vinovați de uh, această situație sau consumatorii, nu cred că este cazul. Mie mi se pare o idee foarte bună propunerea făcută de Comisia Europeană de a schimba procedura legislativă, însă nu, nu, m-aș împot, nu m-aș împotrivi schimbării factorilor de conformitate. Subiectul important este uh, siguranța, certitudinea uh, juridică și cred că toți cei care sunt interesați și pe bună dreptate să introducă alte valori uh, maxime, i-aș ruga să amână această dezbatere, această oportunitate într-un momentul în care vom discuta despre standardul de emisii Euro 6. Cred că acel, acela este momentul în care va trebui să discutăm despre valori mai stricte sau mai puțin stricte. Acum trebuie să garantăm certitudinea juridică pentru cadrul legislativ actual. Comisia Europeană a acumulat uh, cei doi factori, 1 cu 0,43% și a obținut rezultatul 1,43%, eu uh, cred că din punct de vedere tehnic ar fi mult mai bine dacă am păstra separat factorul 1 și celălalt 0,43. Cred că cei care au fost atenți la matematică la școală știu că nu se, nu se schimbă nimic esențial, dar mie mi se pare că ar fi cea mai bună soluție să separăm cei doi factori. Și aștept cu nerăbdare acum discuția și cu ceilalți uh, raportori din umbră. Mulțumesc foarte mult, domnule Schulz, și acum domnul Tanelso din partea grupului socialiștilor și democraților, vă rog. You for giving me... Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Vreau să mulțumesc și domnului raportor. Eu vorbesc în numele domnului Ertu, care nu putea fi de față astăzi și, evident, vreau să vă mulțumesc mai întâi pentru proiectul de aviz. Suntem de acord cu ideea că trebuie să avem uh, securitate pentru producători, dar în același timp mai avem și un alt punct de vedere pe care vrem să-l evocăm și anume că trebuie, dacă am reduce acești factori de conformitate în această legislație, așa cum am spus, va fi contraproductiv, pentru că s-ar putea să aibă un efect contraproductiv, opus celui pe care îl scontăm. Dacă schimbăm factorii de conformitate care este valid, valabil pentru 1 ianuarie 2020, atunci am uh, pune sub semnul întrebării legalitatea unor uh, autoturisme deja produse și înregistrate trebuie să ținem seama de faptul că, bun, putem înțelege criticele uh, și în același timp trebuie să ne dăm seama că dezvoltarea motoarelor s-a făcut în funcție de criteriile tehnice valabile la momentul respectiv. Cu acestea fiind spuse, asta nu înseamnă că nu există nicio problemă. A fost o greșeală a Comisiei pentru a utiliza acte de punere uh, în aplicare pentru un aspect care, în mod normal, ar fi trebuit să fie rezolvat prin legislativ, legislație ordinară, normală. Avem în continuare o marjă de eroare foarte mare și acest lucru trebuie rezolvat mai rapid și încă o dată doresc să mulțumesc pentru proiectul de aviz și Ismail așteaptă cu nerăbdare cu lucrarea viitoare în uh, prelungirea acestei proceduri. Mulțumesc! Merci beaucoup! Mulțumesc foarte mult, domnul Flego, din partea grupului Renew. Vă rog. Eh, hvala, hvala gospođo predsjednice. Mulțumesc, domnul președinte. Ca și introducere, aș dori mai întâi să-i mulțumesc raportorului pentru această pregătire a unui uh, aviz uh, foarte bun și aș vrea să fac câteva observații în numele grupului meu, adică Renew. Este foarte clar că la 5 ani după Dieselgate, eu, au fost, au fost uh, introduse multe norme noi și, din păcate, noxele și emisiile de gaze nocive continuă să crească în continuare. Noxele au în continuare un efect extrem de dăunător asupra sănătății omenești și reprezintă o sursă imensă de poluare în marile orașe europene. Și multe dintre aceste noxe sunt produse de către autoturismele care uh, utilizează uh, motorină. Cam 93% uh, pentru acestea, noxele reprezintă 63% din poluarea atmosferică. Noxele, de asemenea, sunt responsabile și de marile probleme de sănătate cu care se confruntă Europa în momentul de față. De aceea credem noi că pe acest subiect avem nevoie de un aviz foarte puternic, avem nevoie de timp suplimentar pentru a putea rezolva diferitele dificultăți care au mai rămas. Sunt uh, pe deplin de acord cu colegul care a intervenit adinaori și cred că aceste diferențe de testare pe șosea, în laborator, aceste discrepanțe în continuare sunt importante și ele trebuie să fie atenuate la maxim. Evident, mai avem și progresele tehnice care ne-ar putea permite să compensăm aceste, aceste uh, discrepanțe, în așa fel încât să avem în continuare în Europa uh, cifre armonizate atunci când testările se fac pe șosea și în laborator. Deci să, dis- să dispară aceste discrepanțe între rezultatele obținute în laborator și cele în condiții reale. Iar pentru asta trebuie să mergem în, înspre dezvoltarea unor autoturisme curate curate care să respecte țintele fixate de asemenea și impactul ecologic în Green Deal. Dar pentru asta în continuare mai avem nevoie de timp. Mulțumim foarte mult. Acum am să iau eu cuvântul. În calitate de reprezentant a verzilor, sunt coraportoare pe acest subiect. E vorba de un subiect care, dincolo de faptul că este tehnic, este și un subiect politic. De ce vă spun acest lucru? Pentru că eu am fost vicepreședinte a Comisiei de Anchetă pentru Dieselgate. Cum de-am ajuns într-o astfel de situație? Adevărul este că Tocmai nu vrem să credem sau să vedem exact care este situația. Domnule Flego, aveți dreptate. Astăzi suferim de o boală, o boală a secolului 21 și anume poluarea aerului. În Europa reprezintă 650.000 de decese premature și printre acestea mai avem și acele noxe, CO2-ul uh, ne-am ocupat, avem norme noi, dar acum ce aflăm? aflăm că a existat o ședință un pic mai uh, în secret a miniștrilor de mediu uh, în care s-a spus, bun, nu sunteți în stare să respectați norma Euro, uh, Euro 6 care datează din 2007? Nu e nimic, puteți depăși normele până la 110 în 2020 uh, și uh, 50% după 2020. Deci, de fapt, e ca și cum am spune că, uitați, e un, un semafor pe roșu și aveți voie să treceți pe el. Eu să știți că nu sunt de acord. Noi, grupul verzilor, nu suntem de acord cu așa ceva. Suntem de părere că uh, trebuie să spunem clar că în comitologie s-au luat niște decizii și de altfel dumneavoastră, domnule Șulț, ați evocat acest lucru adineaori, vă mulțumesc pentru asta, au luat niște decizii peste capul Parlamentului European, noi care suntem reprezentanții direct ai cetățenilor. Nu s-au luat decizii democratice, chiar dacă Parlamentul nu a respins, deși ar fi trebuit să respingă atunci această măsură. Acum Problema este următoarea. Ne putem întreba în ce situație ne aflăm la 5 ani după Dieselgate. Avem studii care se finalizează acum și, de altfel, în ultimul studiu se spune că noile modele uh, diesel, deci motorină, emit până la 1000, 1000 de ori mai mult de particule în momentul în care se face curățarea filtrelor. Cum putem noi să acceptăm așa ceva? având în vedere că e vorba de autovehicule care depășesc nu de o dată sau de două ori, ci până la o, de o mie de ori aceste norme. Comisia de Transportul ce face? Închide ochii în fața unei astfel de probleme? Eu nu cred asta. Oare nu cumva avem acum state membre care nu respectă directiva referitoare la poluarea aerului? Sunt foarte multe țări care sunt condamnate tocmai pentru că nu respectă directiva referitoare la calitatea aerului. Iar noi ar trebui să spuneți, păi nu-i nimic, lăsați, e doar o problemă așa tehnică. Eu nu sunt de acord cu așa ceva. Tocmai de aceea, dragi colegi și domnule raportor, vă mulțumesc foarte mult pentru munca depusă dar cred că noi acum trebuie să trimitem un mesaj foarte clar. Suntem legiuitori de ce orașele se plâng, depun plângere, de ce or, sunt din ce în ce mai multe orașe care hotărăsc să interzică autoturismele pe motorina, pentru că au priceput un lucru și anume că sănătatea oamenilor este ceva primordial. Și cum acționăm? Dacă noi, ca și legiuitor, nu mergem înspre cetățeni, atunci orașele sunt cele care vor prelua comanda mâine pe mâine și o să ne fim întrebați la un moment dat, voi în Europa atunci la ce mai servici, serviți? Ce ați făcut ca să stăviliți această problemă? Tocmai de aceea nu sunt de acord cu introducerea factorilor de conformitate pentru uh, RDA, pentru că asta ar însemna să dăm și mai multă flexibilitate unor constructori care, în fond, ar trebui pur și simplu să respecte o normă care datează, datează din 2007, adică de 13 ani de zile. În 13 ani de zile, uh, da, se spune peste tot că normele europene sunt foarte exigente, dar uitați-vă la cele din Japonia, din SUA, sunt de două ori mai exigente decât ale noastre, mai ales în ceea ce privește noxele. Așa că, haide să nu ne amăgim, că nu se poate așa și mă gândesc că este absolut imperativ să garantăm o respectare a limitelor de emisii uh, Euro 6 în condiții normale. Deci eu consider că trebuie să ne opunem principiului chiar de flexibilitate pentru uh, producători, pentru acești factori de conformitate. Și un al doilea aspect, eu cred că producătorii de automobile trebuie să conceapă vehicule care să respecte limitele prevăzute în legislație. E aberant să tot trebuiască să amintim acest lucru, așa, adică să respecte normele. Vă dați seama? Dacă noi am face legislații, nu știu, în materie de alimentație și am, le-am spune oamenilor uh, uh, produceți ce vreți și depășiți normele. Nu, nu, e o chestiune de sănătate publică, avem o răspundere. Deci, dacă începem la un moment dat să tot acordăm marjă de manevră, până la urmă, care este credibilitatea pe care noi, ca și legiuitori, o să mai avem? Nu e normal. Și, în final, aș dori doar să spun, pentru că aici chiar am o întrebare serioasă pentru Comisia Europeană, de ce, având în vedere că piața automobilelor, și mă uit la Germania, Germania se confruntă cu acest subiect, de ce Comisia Europeană nu anticipează? De ce nu instaurați un fel de plan de părăsire a motorinei? Un adevărat plan care să anticip, să fie măsură să preîntâmpine problemele. De ce spun acest lucru? Pentru că în industria automobilă sunt 13 milioane de lucrători. Nu sunt formați nici în electricitate, nici hidrogen, nimic. Îi lăsați pe marginea drumului dacă continuăm această veche tehnologie, tehnologie învechită și anume motorina. Ce facem? Păi toată lumea spune, da, o să facem uh, baterii și Airbus cu baterii. Păi și asta o să ne permită să formăm pe salariat, în timp ce concurenții noștri din China știu foarte bine că au deja monopolul pe acest segment de piață. Și acum ni se spune, păi o să mai facem, nu știu, niște normișoare și niște factori de conformitate. Suntem la înălțimea provocărilor? Evident că nu. Și atunci întrebarea mai foarte simplă către comisie. De ce prin acest regulament referitor la motorină care în momentul de față poluează și mai mult decât benzina, de ce avem așa ceva? Și vă întreb și despre neutralitatea tehnologică, pentru că mereu o tot amintiți. În orice caz, domnule Șulțe, eu am să vă ajut în raportul dumneavoastră, tocmai pentru că mi se pare că e un aviz care trebuie să fie luat în seamă și să fim conștienți de un lucru, sănătatea publică și situația industriei. Știu foarte bine că această industrie uh, este deosebit de importantă și în Germania și în alte țări, însă nu cred că trebuie să lăsăm pe acești, aceste milioane de salariați deoparte, pentru că până la urmă, dacă se închide o întreprindere, un teritoriu întreg are de suferit și e inacceptabil. Trebuie să ajutăm pe constructori să respecte normele, să fie competitivi la nivel european, dar și la nivel internațional. În orice caz, aceasta este calea pe care vă sugerez, în așa fel încât să uh, putem finaliza raportul dumneavoastră. Acum, din partea grupului ID, domnul, domnul Maiaș, ați venit la inaugurarea tradului de noapte? Mă Name Heider. Heider, aber, pardon. Aber ich war im, aber im, ich... Mă numesc uh, Haider și nu am o întrebare în sine, am luat notă de poziția exprimată de dumneavoastră, am dorit să, mulțum- să mulțumesc și raportorului, însă aș fi dorit să vă răspund dumneavoastră în ceea ce privește motoarele diesel, în ceea ce, în ceea ce privește um, part- particulele în orașe, lucrurile s-au îmbunătățit uh, foarte mult și cred că va trebui să găsim echilibrul potrivit între aspectele care țin de sănătatea publicului în general și interesele industriei legate de un cadru de reglementare transparent și previzibil și asigurarea locurilor de muncă. Deci cred că este în interesul nostru al tuturor să găsim acest echilibru între diferitele aspecte. Domnul Lungră, din, din partea ECR are cuvântul. Well, it's a little bit of a special day. the first... Mulțumesc foarte mult. Iată o, o zi specială, prima ședință a anului și m-am gândit să fac și eu ceva special. Să mulțumesc ca la o, o decenare a premiului Oscar, să mulțumesc mama lui tata, prietenilor, dar până la urmă poate am să mă mulțumesc cu procedura și vreau să spun că da, putem sus, susține um, sugestia raportorului să nu se schimbe factorii de conformitate din uh, propunere, pentru că nu trebuie să facem politică din știință. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Canecica, vă rog! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru aviz. Eu uh, am prezentat deja punctul meu de vedere și iată că avem acum această propunere de aviz și ne bucurăm um, de faptul că domnul raportor a dat dovadă de multă răbdare în ceea ce privește factorii de conformitate pentru constructorii automobili. Îmi pare bine că ne-am mulțumit cu faptele și ne-am îndepărtat de emoții. Eu nu, sunt de părere că în ceea ce privește siguranța juridică de care avem nevoie în momentul de față, e bine, asta înseamnă că aici ă, trebuie să ne uităm la decizia luată de curte având vedere că avem niște termene extrem de stricte pentru diferiții parametri pentru autoturisme și autovehicule și constatăm în continuare că există studii care provin acum de la Centrul Comun de Cercetare și ne dăm seama că a, ne confruntăm cu adevărată problemă. Iar în ceea ce privește măsurile care ar trebui să fie mai stricte, mă gândesc că trebuie să oferim o oarecare siguranță în ceea ce privește omologarea de tip și recepția autovehiculor, dar nu numai pentru constructori, ci și pentru opinia publică, pentru consumatori. Și avem aici un studiu final care ne permite să constatăm că există în continuare erori și în, într astfel de situație ar trebui să determinăm exact care este procedura cea mai potrivită. E vorba de o chestiune strict științifică ce trebuie să se concentreze pe fapte, pe cercetare, pe fapte concrete, pe cifre. Nu trebuie să discutăm despre emoții atunci când abordăm un astfel de subiect. De aceea, pe viitor, va trebui să ne gândim exact care trebuie să fie nivelul de siguranță juridică oferit și să ne asigurăm că nu vor mai fi și alte modificări. Trebuie să ținem seama de fapte, de date și să înțelegem faptul că avem o răspundere, o răspundere politică care trebuie să țină seama de toate aceste elemente faptice. Mulțumesc. De volonté de prise de parole. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește să mai intervină cineva? Nu? atunci aș ruga-o pe doamna Joana Hitchcock. Unde sunteți? A, se pare că e colegul său care va lua cuvântul. Din partea Comisiei Europene, vă rog. Thank you, Madam Chair. My name is Alexander. Mulțumesc foarte mult. Doamna Șeșovska, de un, de unitate, uh, se scuză pentru că nu este astăzi prezent aici, este la o altă comisie de specialitate, exact același dosar nu poate să fie așadar prezent în două locuri în același timp. Proiectul de aviz al domnului raportor mi uh, se pare bun în sensul că majoritatea propunerilor noastre au fost uh, acceptate, iar modificările care sunt aduse în discuție par și ele rezonabile. Aș sublinia un lucru în legătură cu acea conformitate, ca să se înțeleagă mai clar. În 2015, scandalul Dieselgate. În acel moment, producătorii, constructorii auto nu aplicau uh, reglementările din legislația din 2007. Aceasta era clar o încălcare legislativă. Acum însă situația s-a schimbat, propunerea este și ea diferită vorbim despre o situație în care această propunere a noastră înlocuiește un regulament de tip comitologie care a fost dovedit uh, a fi uh, ilegal uh, în optica tribunalului de pe lângă Curtea Europeană de Justiție nu numai că s-a aplicat prost legislația, prost, dar și regulamentul a fost considerat ca fi unul uh, prost. De dragul clarității, de asta dată, Comisia a hotărât în procedura adecvată să, preved, să propună acele reglementări care au mai fost deja uh, adoptate și sunt deja uh, aplicabile. Bineînțeles că valorile limită pot fi oricând și oricum discutate. Asta este clar. Discuția trebuie să aibă loc în condițiile în care, da, are loc o dezbatere în acest sens. În moment, la momentul actual nu mi se pare oportună această discuție, dar e bine ca cetățenia juridică să triumfe, așa cum s-a spus în mai multe rânduri. Cât privește propunerea dumneavoastră de a avea o legislație uh, de uh, tip exit pentru diesel, adică pentru a uh, încheia pur și simplu sau termina producția de uh, motoare diesel, cred că și acest lucru va trebui să fie discutat la un moment dat și uh, să aibă loc într-adevăr o discuție în toată regula. Mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră, dar cum este vorba de un aviz, eu voi nota asta ca și propunere de amendament ca să nu se uite că a venit momentul, cred, ca Comisia să propună terminarea producției de motoare diesel plus măsuri care să ajute uh, industria aceasta care se confruntă cu mare concurență pe plan internațional. Domnule Schulz, sper că acest amendament să poată să fie adoptat pentru că uh, suntem într-un ceas extrem de greu pentru această ramură industrială și pentru salariații săi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Schulz, concluziile. Uh, Dragi colegi, dragi colegi, vă mulțumesc pentru intervențiile numeroase care au uh, confirmat uh, cele spuse de Comisia Europeană și au confirmat și intervenția mea. 29 ianuarie este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Până acum am uh, planificat două reuniuni cu raportorii din umbră în primul rând, în data de 3 februarie, o reuniune cu caracter tehnic și apoi în 17 a doua o reuniune normală cu ceilalți raportori din numără. Dacă îmi permiteți, doamnă Deli, în intervenția dumneavoastră, pe fond, din punctul de vedere al, al, al conținutului, ați făcut o, o eroare. V-ați referit la emisii care ar fi de o mie de ori mai mari. Probabil v-ați luat această cifră de la ONG-ul uh, Transport and Environment. Este vorba de altceva, este vorba de purificarea, de curățarea în uh, catalizatoare. Cred că uh, toată lumea care are o mașină cu un catalizator știe prea bine că după o anumită perioadă de timp catalizatorii respectivi trebuie să fie și uh, curățați. Uh, moment în care, într-adevăr, emisia de particule este de o mie de ori mai mare în comparație cu funcționarea normală. În, uh, într-o perioadă de funcționare normală, emisia de particule respectivă este de zero. Și există un raport din partea um, Centrului Comun de Cercetare care confirmă faptul că în ciuda emisiilor atât de imense în momentul respectiv, sunt respectate uh, standardele Euro 6. Deci, în Germania noi spunem că întotdeauna trebuie să comparăm uh, lucrurile comparabile, să comparăm merele cu merele și nu cu perele, pentru că uh, procedura la care v-ați referit dumneavoastră nu are, um, dacă este să intrăm în detalii, nimic de a face cu o funcționare normală. Mulțumesc! Dacă Mulțumesc foarte mult pentru aceste observații. Da, era vorba de curățare, dar totuși numai chiar și această curățare, tot ajungem la 2000 de ori mai mult uh, valorile. E mult, e mult. Euro 6. Bine, o să mai avem ocazia să mai discutăm la ședințele cu caracter tehnic, pentru că dacă este să mă uit la câte vehicole nu respectă Euro 6 astăzi în Europa, 33 de milioane astăzi în Europa, ce facem cu ele? ar trebui să meargă la casare. În sfârșit, mulțumesc domnule Schulz. Uh, mă bucur că discutăm acest dosar. El va fi foarte ambițios, uh, cu siguranță. Data limită pentru amendamente, vă rog, pe 29 ianuarie, iar examinarea amendamentelor va avea loc pe 19 februarie, când va avea loc și votul uh, din comisii Toată lumea și-a notat în agenda. Foarte bine. Acum, punctul următor, acordul bilateral de transport rutier între uh, Germania și Elveția pentru a autoriza cabotajul în transportul internațional rutier de pasageri cu autobuzul și autocarul în regiunile transfrontaliere. Domnul Ferber este raportor, dar doamna Teller îl înlocuiește. Aveți cuvântul. Thank you, Chair, for giving me... Mulțumesc foarte mult că îmi dați eh, cuvântul, spune doamna Thaler. O să combin punctele 5 și 6 de pe ordinea de zi, dacă nu vă e cu supărare, pentru că e cam același lucru, cu excepția țărilor vizate. Domnul Ferber se scuză pentru absența sa, trimite salutări. Mi-a cerut să-i citesc comentariile. Aceste două rapoarte înseamnă o permisiune care este acordată Germaniei și Italiei să modifice acordul bilateral de transport, uh, acordurile semnate cu Elveția pentru a permite cabotajul pentru autobuze și autocare de pasageri în zonele transfrontaliere celor două țări. Uh, am avut o abordare generală anul trecut, asta s-a adoptat în iulie, fără mari amendamente de către Consiliu. Raportul este unul, rapoartele sunt unele tehnice fără mari controverse, un, un singur amendament se desprinde, e vorba de temeiul juridic care poate fi modificat ca să se respecte abordarea generală a Consiliului și pentru a se merge la trialog. Nu mai sunt alte amendamente publicate. Domnul Ferber mulțumește colegilor săi pentru spiritul de cooperare și recomandă să se voteze în favoarea ambelor rapoarte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Thaler. Domnul Danielson de la socialiști și democrați. O să fiu succint. Procedura pare destul de simplă, însă subiectul este important. E vorba de negocieri între Elveția, Italia și Germania uh, pentru a facilita schimbul uh, și cu circulația persoanelor în zona transfrontalieră dintre cele trei țări. Putem să acceptăm poziția Comisiei, așa cum propune și raportorul, să votăm pentru pe ambele dosare și cu asta mă opresc aici. Mulțumesc, domnule Danielson, domnul Elken. Mulțumesc, doamnă președinte, spune domnul Detien. Mulțumesc lui Marcus pentru spiritul constructiv în care am lucrat pe aceste rapoarte. Salutăm faptul că ambele hotărâri care vizează și Germania și Italia vor îmbunătăți uh, circulația, mobilitatea între țări, ceea ce e foarte bine. Asta va favoriza circulația, transportul cu autobuzul, cu autocarul, ceea ce e foarte bine. Deci sprijinim aceste dosare. Mulțumesc, domnule Detien. Iarăși îmi vine, îmi vine rândul, ca și coraportor, pot să fii președinte comisie și să fii și foarte activ pe dosare. Vreau să-l felicit pe domnul Ferber, raportorul nostru, care propune ceva foarte simplu, o singură modificare, pentru că, de fapt, e vorba aici de temeiul juridic și să nu se mai facă trimitere la articolul 2.1 din Tratatul Uniunii Europene. Cred că este o propunere necontroversată care dorește uh, ușurarea situației, în sensul că Germania și Italia astfel au ocazia să negocieze cabotajul cu Elveția uh, în condiții absolut uh, rezonabile, în cadrul parteneriatului care leagă cele două țări de Elveția și suntem de acord inclusiv cu amendamentul de ordin juridic care este propus. Domnule Lundgren, sunt, vorbiți oare numele domnului Zilă? Da? Nu? Nu, nu cred că sunt probleme cu acest dosar sau cu aceste rapoarte. Amândouă sunt în regulă. Doamna Cuntura, bună ziua! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! Având în vedere situația descrisă în aceste rapoarte și care vizează cabotajul pentru transportul cu autobuze și autocare, care este astfel favorizat, ei bine, nu avem de ce să uh, obiectăm. Vă mulțumesc. În numele Comisiei, domnule Liejoa, la mulți ani, aveți cuvântul. Eh, mulțumesc, doamnă președinte, la mulți ani și dumneavoastră. Bună ziua tuturor! O să fiu și eu foarte succint. Eh, o să-i mulțumesc domnului eh, Ferber pentru munca sa și faptul că susține propunerea comisiei. Singurul amendament, după cum se spune, este acela de a elimina o trimitere la articolul 2.1 din tratate, uh, pentru noi este important totuși să menținem articolul 91 ca juridic care vorbește despre transportul din același tratat, deci nicio problemă. Consiliul și-a, și-a adoptat deja prima lectură în iulie. Cu această ocazie, Consiliul a eliminat uh, articolul 2.1 din tratate, prin tratat ca și temei juridic. Ambele instituții sunt așadar uh, în asentimentul uh, acestei propuneri, trebuie spus că la Consiliu, în primă lectură, s-au făcut niște uh, modificări de formulare sau de editare a textului care nu credem că vor ridica probleme Parlamentului sau îl vor împiedica pe acesta să se pună de acord cu Consiliul, astfel încât acest text să fie abordat, uh, adoptat cât mai curând posibil. Mulțumesc, domnule Liejoa, și acum dau cuvântul doamnei Thaler în numele domnului Ferber. Vă rog. În urma acestor uh, intervenții atât de pozitive, nu rămâne decât să uh, vă mulțumesc pentru toate aceste intervenții și să vă asigur că o să transmit toate cele spuse și domnului Ferber. Continuăm cu descărcările bugetare 2018, bugetul general avem două rapoarte, în primul rând cel al uh, Comisiei Europene și apoi agențiile și întreprinderile comune din sectorul transporturilor. Doamna Claudia Montero trebuia să sosească, dar nu este încă aici. Începem cu al doilea raport, cu dumneavoastră, doamna Grapini, ce privește agențiile și întreprinderile comune din, transportul, din sectorul transporturilor. Vreau să vă reamintesc că avem uh, aceeași procedură cu privire la aceste descărcări bugetare pentru agenții și întreprinderi comune. Vă spuneam, aveam șase agenții și întreprinderi comune care sunt vizate, Clean Sky 2, pe care PP-ul le-a solicitat, apoi uh, EASA, EMSA, ERA, întreprinderile comune Cesar, Shift to Rail și Clean Sky 2. Doamne raportor, Vă, dați cuvântul, vă dau cuvântul timp de 5 minute ca să ne spuneți cum stăm. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Um, trebuie să spun că um, colegii raportori din umbră m-au ajutat foarte mult, s-au depus amendamente, avem și câteva amendamente de compromis. Uh, vreau să menționez de la bun început că în linii generale rezultatele care le-au obținut agențiile și întreprinderile comune în 2018 au fost pozitive și sigur că au reușit să depășească anumite provocări. în ceea ce privește emsa în conformitate cu politica de gestionare a riscurilor registrul riscurilor a fost actualizat în două mii optsprezece iar această actualizare nu a generat riscuri critice care ar putea determina rezervele formale de declarație anuală și de asigurare a ordonatorului de credit. aici avem șapte amendamente încă o dată mulțumesc colegilor uh, raportori din umbră care aduc îmbunătățiri textului. în principal agenția, uh, amendamentele subliniază că agenția trebuie să sprijine statele membre pentru atenuarea riscurilor de mediu legate din sectorul, de sectorul maritim. De asemenea, este importantă realizarea dronelor pentru monitorizarea pescuitului clandestin și contrabandă referitor la easa agenția a pus în practică recomandarea curții de conturi privind asigurarea independenței contabile acesta fiind în prezent subordonat consiliului de administrație al agenției pentru cheltuieli de natură funcțională și directorului executiv al agenției. de asemenea sunt remarcabile măsurile luate de agenție pentru a realiza un echilibru de gen de pildă încurajarea candidaturilor femeilor în procedurile de selecție oferim condiții de lucru favorabile și aranjamente flexibile legate de maternitate. În plus, s-a format un grup pentru promovarea echilibrului de gen în vederea sensibilizării cu privire la aspectele legate de echilibru de gen. Aici avem 17 amendamente care au rolul de a evidenția că agenția trebuie să îmbunătățească sustenabilitatea aviației, să țină seama de măsurile de securitate generală și să se asigure că primește asistență tehnică necesară pentru utilizarea dronelor. Este important să se asigure mai mult echilibru de gen în cadrul conducerii agenției. În legătură cu ERA, un aspect pe care doresc să-l menționez este evoluția în spectrul activității, extinderea perimetrului și raza de acțiune, precum și o mai bună evaluare a conflictelor de interese este de apreciat efortul constant al agenției de pregătire pentru noile sarcini ce îi vor reveni în conformitate cu cel de al patrulea pachet feroviar și faptul că au fost adoptate la timp toate textele juridice și deciziile consiliului de administrație iar agenția a publicat deja ghidul de punere a cererilor pentru autorizarea vehiculelor. și aici avem 17 amendamente un amendament de compromis referitor la imm uri și la necesitatea de a ține cont de nevoile acestora atunci când se aplică regulamente privind taxe tarife și sigur vă îndemn ca raportor să l votați eu țin foarte mult la imm uri în mare parte amendamentele sunt bune având scopul de a accentua faptul că trebuie să avem un sistem de transport feroviar consolidat competitiv și care să asigure conectivitatea în toată Uniunea, lucru care încă trebuie îmbunătățit și, sigur, necesită reducerea poverilor administrative din domeniu. Referitor la SESAR, Întreprinderea și-a desfășurat activitatea în deplină conformitate cu patru cadre diferite, programul Orizont 2020, programul EU Space pentru activități de demonstrare a dronelor din cadrul mecanismului pentru interconectarea Europei, și mă bucur că aici au fost alocați niște bani, precum și două cadre specifice, unul privind cererea de oferte pentru serviciu activ de supraveghere și alarmă geografică, respectiv AGS, iar altul privind studiu menit să contribuie la elaborarea unei propuneri privind viitoarea structură a spațiului aerian european. Chiar dacă aceste cadre juridice diferite creează un nivel ridicat de complexitate pentru întreprindere, totuși ă, trebuie rezolvat și este de apreciat Uh, străduința uh, sesar. A, și aici au fost depuse amendamente, opt. Avem un amendament de compromis care subliniază activitatea întreprinderii la uh, contribuirea accelerării inovării și pregătirii funcționării dronelor la nivel aer, aerian. Uh, Uh, vă sugerez să-l susțineți acest compromis. Amendamentele, de fapt, relevă ideea că este necesar ca dronele să fie introduse într-un mediu de siguranță și că rolul agenției trebuie, trebuie întărit în următorul cadru financiar multianual. Cu privire la Shift uh, to Real, în cursul anului două mii optsprezece întreprinderea a înregistrat progrese în ceea ce privește atingerea obiectivelor implementând programul shift to real prin asigurarea unei bune gestiuni financiare eficiente și eficace. în două mii optsprezece activitățile de cercetare și inovare lansate în anii precedenți au înregistrat progrese fiind acum pe drumul bun și desfășurându se în mare parte într un ritm normal. Întreprinderea continuă să pună în aplicare strategia antifraudă a întreprinderii pentru perioada 2017-2020, iată suntem în 2020, care a avut ca efect faptul că nu s-a înregistrat niciun caz de monitorizare atentă în urma unei valori de risc ridicat uh, de fraudă și nu a fost transmis niciun dosar către OLAF spre investigare. Avem și la acest raport șapte amendamente care pun în evidență faptul că este necesar realizarea unui spațiu feroviar unic european și că pe viitor va fi necesar să se, facă, uh, să se treacă la o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Sunt sunt de apreciat eforturile întreprinderii de a crește fiabilitatea sistemului de transport feroviar, dar mai avem multe de făcut. De asemenea, este important ca acest sector să devină atractiv și accesibil pentru pasagerii din toată Uniunea Europeană. În ceea ce privește Clean Sky 2, și cu asta termin, este a șasea, trebuie să menționez că întreprinderea intenționează să-și revizuiască regulamentul financiar pentru a-l alinia la noile norme financiare aplicabile bugetului general al Uniunii în conformitate cu regulamentul 2018 1046 al Parlamentului European și al Consiliului. Serviciul de audit intern a emis o recomandare foarte importantă către, către întreprindere privind elaborarea unui registru consolidat al riscurilor, care ar trebui să acopere riscurile ce afectează programul și întreprinderea ca entitate de sine stătătoare. În cursul anului 2018 au fost depistate trei cazuri de presupuse activități frauduloase în legătură cu beneficiarii care primesc... Il va falloir conclure, Madame Grappini. Sorry? Il va falloir conclure. Concluzie. Ok. Au fost depuse opt amendamente și am reușit, am reușit să facem un amendament de compromis prin care se apreciază implicarea întreprinderii. Uh, vă îndemn să urmați uh, indicațiile de vot pentru că s-a ajuns la o înțelegere cu toate grupurile politice. Mulțumesc! Merci beaucoup, Madame Grappini. Alors, je vais ouvrir le débat. Mulțumesc foarte mult, doamna Grappini. Lansăm dezbaterile. Doamna Thaler, aveți cuvântul în numele grupului PPE, vă rog. <clears throat> Thank you, Vă mulțumesc, președintă, dragi colegi. Aceste agenții și-au făcut bine treaba în general, însă odată cu această tranziție înspre un uh, sector de transport mai eficient, um, mandatul lor va fi unul mai important, mai ales agenția feroviară ERA va avea nevoie de tot sprijinul din partea noastră, dar și de presiune exercitată din partea noastră dacă ne dorim ca până în 2030 să apară o adevărată zonă unică feroviară europeană. Nu există puncte controversate, tocmai de aceea permiteți-mi să mă refer doar la trei puncte înaintea votului de mâine, în ceea ce privește Shift to Rail. Activitatea acestei întreprinderi comune este extrem, extrem de importantă pentru obiectivele noastre politice și dacă e să facem o comparație între gradul de automatizare care se regăsește pe drumuri, pe șosele sau pe uh, calea ferată, putem să ne dăm seama că lucrurile pot fi îmbunătățite. Deci mă întreb dacă rata de ce rata programelor din Orizont 2020 a fost atât de redusă în, în anul 2018 și poate Comisia Europeană ne poate da mai multe detalii în acest punct de vedere. În al doilea rând, tot în contextul voturilor de mâine, mi-aș dori mai multe informa- mai informații în ceea ce privește cei 52 de milioane de euro depozite de la EASA. În al doilea rând, aș dori să insist asupra faptului că dacă toate aeronavele ar uh, zbura cu tehnologii uh, din Clean Sky, am face economii de 72 de Uh, milioane de tone de dioxid de carbon în fiecare an. Este um, cantitatea emisă de un, o țară de dimensiuni medii din Uniunea Europeană, țările de jos, de exemplu, sau Austria, uh, țara mea de origine. Am depus, am redactat un amendament vis-a-vis -vis de ace- această chestiune punctuală. Sper că îl veți uh, vota, pentru că este o informație pe care cred că europenii ar trebui să o cunoască, fiind un mare progres al uh, cercetării europene. În încheiere aș dori să mulțumesc tuturor colegilor și în mod special uh, colegei noastre, doamnei Grapini, raportoarea, dar și restului colegilor care s-au ocupat de aceste descărcări de gestiune. Mulțumesc foarte mult, doamna Tala, Domnule Etienne, două minute, vă rog. Ce, first of Vă mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, aș dori și eu să-i mulțumesc doamnei Grapini și aș dori să mulțumesc și raportorilor din uh, Umbra, cu care am uh, cooperat foarte bine și dacă cooperăm foarte bine, cred că și rezultatele sunt uh, pe măsură și am făcut o treabă foarte bună. Uh, șapte minute în loc de cinci pentru atâtea agenții, cred că nu este o întârziere prea mare. Sunt și alte cazuri în care colegi uh, se lungesc timp de șapte minute pe puncte mai puțin importante, deci cred că este cu totul și cu totul în ordine să avem puțin mai mult timp la dispoziție și uh, pe aceste puncte privind descărcările de, de gestiune. Uneori, aceste descărcări de gestiune au un caracter mai degrabă tehnic și nu politic, însă uneori este chiar bine uh, să dăm un caracter mai politic uh, acestor discuții, uh, așa cum ați spus și dumneavoastră, doamnă Taler. Uh, eu aș dori să mă refer mai ales la întreprinderile comune, pentru care cheltuim fonduri publice, însă în cooperare cu industria putem obține foarte multe rezultate, mai ales acum cu noul uh, pact uh, ecologic european. Niște întreprinderi comune cum este Clean Sky-ul fac o treabă foarte bună, deci Uh, salut amendamentul depus de dumneavoastră, doamnă Thaler, privind uh, țările de jos, chiar dacă cifrele datează din anul 2015. Nu știu, dacă ne-am bazat pe cifre mai uh, actuale, ar fi vizată o țară de dimensiuni mai mari decât uh, Olanda, decât cele de jos. Dar este un amendament util pentru că putem demonstra cetățenilor care sunt rezultatele concrete ale acestor activități de, cer- de cercetare, inclusiv pentru cetățenii europeni. Deci vă mulțumesc din nou și aș dori să insist asupra faptului că raportoarea a încercat să ajungă la uh, um, un amendament de compromis în ceea ce privește uh, era cu amendamentul, uh, amendamentele din partea Renew și ID este o idee foarte bună pentru a încerca să găsim un amendament de compromis. Însă, în legătură cu acest punct specific, aș dori să <laughs> insist asupra calității superioare a amendamentului depus de Renew. Uh, deci v-aș uh, invita să votați uh, amendamentul depus de Renew și nu amendamentul de compromis. Cam atât din partea mea. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Etienne. Și acum, domnul Freud, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorilor pentru proiect, proiectele de, de aviz um, care reflectă um, majoritatea pozițiilor uh, importante pentru noi. Suntem de acord cu provocarea reprezentată de paritatea de gen la EASA. Suntem de acord cu mm, succesul înregistrat de mm, analizarea situației avertizorilor de integritate de la EASA. Noi am dorit să insistăm asupra faptului că în toate agențiile ar trebui să existe mecanisme de protecție pentru a gestiona uh, Um, conflictele de, de interese și am depus amendamente în acest sens și în general, considerăm că aceste rapoarte ar trebui să ia notă de lipsa progreselor, uh, mai ales când vine vorba de shift to rail și uh, folosirii mai degrabă a transportului feroviar, de exemplu. Și aș dori să mai spun uh, ceva în mod specific privind aviația. Lipsa Uh, taxării și restricțiile care există în continuare în acest sector, înseamnă că mm, foarte probabil uh, cerul unic uh, european și și îmbunătățirea traficului aerian a dus la creșterea volumului, la un număr mai mare de, de zboruri și la emisii mai mari o îmbunătățire a eficienței funcționării în acest sector nu aduce cu sine o reducere a emisiilor. Noi considerăm că în acest domeniu toate agențiile ar trebui să lucreze mai îndeaproape pentru a susține obiectivul general de reducere a emisiilor și considerăm că doar taxe mai mari vor, ne vor ajuta în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Freund. Din partea de nu e nimeni. Doamna Dali, în numele GUE, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamna președintă. O să-mi limitez uh, intervenția la domeniile unde am depus uh, amendamente. Este vorba de asta, în primul rând, unde pentru grupul nostru politic este foarte important să existăm asupra unei mai, bu- mai bune finanțări acestei agenții pentru a-și putea achita, respecta mult mai bine mandatul atât de important pentru securitate. Ehm, pot să înțeleg amendamentele care spun că nu este suficient să aruncăm cu bani în stânga și în dreapta. Da, înțeleg acest lucru, însă ehm, raport, ehm, șeful Uh, EASA a spus cu toată claritatea că, din păcate, resursele financiare reduse nu au fost utile pentru a, pentru a se putea achita așa cum uh, trebuie de mandatul care îi revine. Și am văzut ce s-a întâmplat cu accidentele legate de aeronavele Boeing 737 MAX. Um, egalitatea de gen, de asemenea, este extrem de importantă și, în uh, fine, Uh, clean, uh, aspectele care țin de clean sky, de cerul curat. Pentru noi, foarte important este să ajungem la o strategie mai clară care să prevină cazurile de fraudă. Este un lucru extrem de important. Și ținând seama de raportul din anul 2018 și în condițiile în care e vorba de un parteneriat uh, public-privat, ne surprinde atitudinea pe care o au anumite grupuri politice. Acestea sunt aspectele care ar trebui să fie reliefate mai mult din punctul nostru de vedere. Dar acestea fiind spuse, în rest nu există puncte prea controversate și uh, așteptăm cu nerăbdare votul de mâine. Merci beaucoup. Maintenant... Mulțumesc foarte mult și acum aș vrea să mă adresez comisiei ca să dau cuvântul domnului De Dios. Vă rog, aveți cuvântul timp de 3 minute. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Am dorit să salutăm propunerile de aviz în ceea ce privește agențiile decentralizate și întreprinderile comune și sperăm că votul de mâine va confirma uh, propunerile, proiectele de aviz. În ceea ce privește informațiile suplimentare cerute de PP Vom putea să vă furnizăm aceste informații suplimentare mai târziu în această masă. Este vorba de informațiile privind Shift to Rail și programele din Orizont 2020. Vă mulțumesc! Merci beaucoup pour longtemps. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste intervenții. Vreau să vă amintesc faptul că votul va avea loc mâine, 21 ianuarie, la uh, Comisia cont va avea loc pe 19 sau pe 20 februarie, iar votul în plen pentru a doua sesiune din luna martie. Însă, mâine va avea loc votul aici la noi, în comisia noastră. Și continuăm acum cu doamna Cla Claudia Monteiro. Să știți că am inversat Uh, pentru că nu erați de față. Mi-am permis să fac această schimbare. Vă dau cuvântul referitor la descărcarea pentru exercițiul 2018. Începem cu uh, descărcarea pentru Comisia Europeană. Doamna Montero, aveți cuvântul timp de 5 minute, vă rog. Muito obrigada, senhora Presidente. Em primeiro lugar, pedir uh, desculpa. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Îmi cer scuze că a trebuit să schimbați uh, ordinea de zi, însă participam la Comisia pentru Pescuit, unde a avut loc un uh, vot pe marginea un dosar de care sunt responsabilă și acolo. În ceea ce privește acest punct, aș dori în primul rând să mulțumesc colegilor care au uh, depus amendamente Am uh, uh, reușit să redactez și două amendamente de compromis și dacă îmi permiteți, o să mă refer mai degrabă la aceste amendamente. Pentru că atunci când v-am prezentat raportul, m-am referit la conținutul acestuia. În ceea ce privește amendamentele de compromis, la punctul 6, coordonatorii, um, coordonatorii rețelelor transeuropene au prezentat deja rapoartele anuale în fața Parlamentului European și noul mecanism propus ar trebui să fie discutat uh, nu cu această ocazie. Amendamentul 15 se referă la situația bugetară. Nici acesta nu are ce căuta în acest raport. Este un amendament cu o formulare prea uh, vagă. Aș dori să susțin, pe de altă parte, amendamentele depuse care cer uh, investiții uh, noi în uh, investiții pentru menținerea infrastructurii deja existente și îmbunătățirea drepturilor pasagerilor, o finanțare suplimentară a liniei bugetare pentru un turism um, sustenabil, fondurile structurale, fondurile necesare pentru investiții, toate aceste amendamente um, consider că trebuie să fie uh, susținute. În ceea ce privește dimensiunea militară, știm că aceasta este o prioritate pentru noua comisie și nu voi susține drept urmare eliminarea trimiterii la uh, dimensiunea militară. Cred că sunt uh, observații clare care ne permit să ne îmbunătățim uh, răspunsul în uh, situații în care ne confruntăm cu uh, crize cauzate de catastrofe naturale, de exemplu. Și stau uh, la dispoziția colegilor dacă au uh, anumite întrebări sau anumite dubii, mă pot contacta uh, direct. Și dacă, desigur, doresc să depună și alte amendamente și acestea sunt binevenite. Mulțumesc! Montero. Mulțumim foarte mult, doamna Montero. Doamna Grapini, aveți două minute la dispoziție în numele socialiștilor și democraților. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. În primul rând vreau să-i mulțumesc raportoarei. Uh, grupul meu uh, a analizat, am prezentat și în working group uh, compromisurile. Grupul socialiștilor susține cele două compromisuri la care am convenit cu raportoarea și cred că sunt acoperitoare, dar pentru că și sper să obținem un vot mâine pe un text consolidat. Uh, însă nu mi-ați dat uh, cuvântul după ce a vorbit Comisia la celelalte rapoarte și vreau să spun două lucruri, să răspund la doi uh, raportori din umbră. Renew, propunerea amendamentului Renew este total cuprins în, în compromis, deci nu se diminuează deloc, nu se diluează textul Renew și sunt de acord cu textul care l-au propus. Iar legat de propunerea de la PPE, per personal uh, și am discutat în grupul meu, nu cred că este bine să folosim numele unei țări într-un amendament. De aceea nu am agreat și indicația mea de vot nu este pentru acel amendament în care apare numele unui, unui stat. Noi trebuie să facem aici uh, amendamente nu personalizând la un stat și nu folosind unitatea de măsură, uh, eu știu, uh, mai ales că datele nu sunt actuale, deci nu sunt actualizate. De aceea indicația mea de vot aici a fost să nu uh, susținem amendamentul unde apare nominal criminalizat uh, un stat. Mulțumesc! Merci beaucoup, Madame Grappini. Mulțumesc foarte mult, doamna Grapini. Domnule Etienne, aveți cuvântul timp de două minute, vă rog. Merci, doamna președinte. Uh, on behalf of Mr. Vă mulțumesc, doamna președinte. În numele raportorului nostru din umbră pe acest dosar, aș dori să mulțumesc doamnei Monteiro pentru abordarea extrem de constructivă și modul în care am lucrat pe marginea acestui dosar. În primul rând, când vine vorba de TNT, avem îngrijorări când vine vorba de definitivarea, de întârzierile pentru definitivarea rețelei. Deci cerem coordonatorilor TNT o evaluare cuprinzătoare a proiectelor și a situației în care se află în acest moment. Am dorit să cerem Comisiei să propună un nou mecanism orientat înspre rezultate cu obiective și planificare sigură pe termen mediu, astfel încât să fim siguri că ne putem, ne putem atinge obiectivele pe 2030. În, în al doilea rând, în ceea ce privește CEF, mecanismul de interconectare a Europei, pentru a ne atinge obiectivele legate de transport, de siguranță, de digitalizare, programele ar trebui să fie mai bine coordonate pentru a putea obține sinergiile între diferitele sectoare. Avem nevoie de o strategie foarte solidă și de investiții în uh, acest domeniu. În al treilea rând, drepturile pasagerilor. Curtea de conturi europeană ne spune că pasagerii nu cunosc prea bine drepturile pe care le au și întâmpină dificultăți când vine vorba de respectarea uh, drepturilor respective. Deci, uh, cadrul de reglementare european privind drepturile pasagerilor trebuie să fie mai bine respectat. Și, în fine, în ceea ce privește mobilitatea, cred că aici avem o posibilitate de a um, consolida sinergiile între TNT, apărare și așa mai departe. Deci, Uh, susținem dimensiunea militară din punct de vedere al mobilității din programele TNT, pentru că astfel am putea răspunde mult mai repede și unor crize umanitare, unor dezastre naturale și așa mai departe. Și în concluzie, în numele raportului nostru în umbră, mulțumesc domnului Monteiro pentru sprijin și pentru cooperarea cu caracter constructiv. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Freund, aveți cuvântul două minute. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Noi, verzi, așa cum am atras atenția în ultima discuție din decembrie, nu salutăm militarizarea mecanismului de interconectare a Europei. Drept urmare, vom propune eliminarea um, aliniatului respectiv din uh, aviz. Mulțumesc. Merci beaucoup, monsieur Freud. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule Front. Idee nimeni, ne cere nimeni. Doamna Dali, vă rog, două minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că majoritatea amendamentelor nu au un caracter controversat, ci sunt mai degrabă utile. Suntem de acord cu amendamentele de compromis, însă și pe noi ne, nici noi nu suntem de acord cu acest pilon al mobilității militare în programele TNT, propunerea Comisiei de a avea o finanțare aici de până la 6,5 miliarde de euro. Deci, dacă spunem că avem nevoie de aceste uh, fonduri pentru a face față dezastrelor naturale, crizelor umanitare, nu ar fi mai bine dacă am investit fondurile respective în a lupta împotriva schimbărilor climatice, care duc la multe din, din uh, aceste catastrofe na- uh, naturale. Și apoi, uh, nu am mai avea nevoie de finanțarea ajutorilor umanitare dacă nu am finanțat militarizarea în general și nu am intervenit în atât de multe alte state terțe. Dar în general și în general eu aș uh, susține eliminarea trimiterii respective și în general pentru grupul nostru politic uh, este foarte important dacă am dispune de analiză mai de calitate și suntem de acord cu amendamentul care aduce aminte Comisiei că suma Uh, sumele cheltuite într-un, uh, pe un instrument nu trebuie să reprezinte singurul criteriu pentru a evalua calitatea funcționării instrumentului respectiv. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Dali. Nu intervine în Comisia Europeană. Vreau să amintesc faptul că votul, de asemenea, va avea loc mâine, 21 ianuarie. Votul în Comisia Cont va avea loc pe 19 și sau pe 20 februarie și în plenară vom ajunge cu acest text în cea de-a doua sesiune a, ședin... a um, plenarei din martie. Și continuăm cu un schimb de opinii cu Matteo Balduin, care este coordonatorul nostru european pentru siguranța rutieră. Sosește La mulți ani, un an nou fericit, bun venit, domnule Baldwin. Din nou, e o mare plăcere pentru noi să vă putem saluta. Vă mulțumim pentru faptul că ați răspuns la această invitație și că ați venit astăzi în comisia noastră. Știm că obiectivul vizitei dumneavoastră este să avem un schimb de opinii aprofundat, dar mai ales să discutăm despre faimoasa strategie, faimoasa strategie pentru siguranța rutieră. Știm foarte bine că siguranța rutieră, într-adevăr, s-a îmbunătățit mult în Uniunea Europeană în ultimele decenii, uh, iar uh, șoselele europene sunt un pic mai sigure uh, comparativ cu alte locuri în lume, dar din păcate numărul de decese și de persoane rănite în continuare e prea ridicat. Acesta e și motivul pentru care Uniunea Europeană are acum o abordare așa numită viziune zero, sistem sigur, în așa fel încât să se pună capăt unor unor astfel de accidente cu răniți și decese pe șosele, adică un, un deces uh, echivalează a șapte răniți gravi pe șosele. Deci, Dumneavoastră aveți uh, această dorință de cooperare cu Parlamentul European, dar nu numai, ci și cu orașele, cu autoritățile care sunt implicate în această muncă înspre o mai mare siguranță rutieră. Vă felicit pentru munca depusă. Nu e o muncă întotdeauna bine recunoscută, deși este deosebit de importantă. Și vă felicit pentru faptul că atrageți atenția asupra unui sector care este deosebit de important când discutăm despre uh, securitate durabilă, mobilitate durabilă. Trebuie să transmitem un mesaj clar. Dorim să protejăm utilizatorii șoselelor cei mai vulnerabili, pietonii sau bicicliștii. Așa că vom începe această dezbatere cu dumneavoastră, dar înainte de a avea schimbul de opinii, v-aș ruga să ne faceți totuși o scurtă prezentare a situației actuale și ulterior vom fi în măsură să vă punem întrebări mai precise. Și vă dau cuvântul timp de 10 minute. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii deosebit de interesante. Uh, și dacă îmi permiteți, am să mă exprim în limba mea maternă până la finalul intervenției. Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor! Într-adevăr, e o mare onoare să fiu astăzi de față, uh, ca urmare a acestei invitații, pentru a discuta despre două subiecte pe, la care țin foarte mult și la care ține și dumneavoastră în această comisie. Siguranța rutieră și mobilitate durabilă am fost rugat de directorul general de la Comisie și de doamna comisar Bulci să preiau acest nou rol și anume de coordonator european pentru siguranța europeană și mobilitate durabilă. Și mă bucur de asta, sunt încântat pentru că siguranța rutieră este în continuare o chestiune crucială în Europa, încă nerezolvată uh, pe deplin. Și observăm că este din ce în ce mai strâns legată de sistemul de mobilitate. În momentul în care se construiesc, pe exemplu, mai multe, mai bune infrastructuri pentru pietoni, pentru bicicliști, ne dăm seama că putem încuraja mobilitatea. Mobilitatea devine mai sigură. Și, într-adevăr, Uh, având în vedere că șoselele sunt din ce în ce mai uh, urbane, deci siguranța urbană, siguranța rutieră devine urbană și trebuie să ținem seama de acești utilizatori, uh, pietoni, cicliști, care reprezintă până la 70% din utilizatorii de șosele în orașe. Apoi mai avem încă o, o analiză și anume a costurilor externe. Un miliard de euro, 7% din PIB, uh, care sunt astfel cheltuiți în pierderea de terenuri, în trafic, costurile reprezentate de trafic, de poluare. Trebuie să găsim acele politici care vor reduce aceste externalități și să reducă uh, Uh, dependența noastră față de motoare cu combustie internă. Deci e nevoie de o strategie extrem de detaliată pentru a face față acestei uh, rubrici din noul pact ecologic. Știu că veți uh, discuta cu doamna Vălean în momentul în care va veni data viitoare în plenara Parlamentului. Așa că am să încep cu siguranța rutieră și amploarea problemei. Care este provocarea? Și am să merg repede, îmi ce scuze deja, pentru că știu că dumneavoastră în comisia noastră cunoașteți deja principiile generale. Cifrele pe care le vedeți în fața ochilor și pe care le cunoașteți bine sunt pur și simplu inacceptabile. Știu că e un cuvânt foarte folosit, dar îl folosesc din nou pentru că asta ar însemna că uh, aceste cifre pot fi acceptate. Nu! Uh, nu vom accepta niciodată aceste cifre. Și vom continua să discutăm despre aceste lucruri care decurg de pe urma accidentelor, ca și cum, nu știu, pică din cer lucruri asupra cărora noi n-am avea niciun fel de control sau influență. Vreau să vă amintesc, doamnelor și domnilor, că aceste decese se întâmplă, se petrec în sfera publică și trebuie să recunoaștem faptul că noi, autoritățile publice, uh, nu ne îndeplinim răspunderea de a menține siguranța pentru cetățeni. Și așa cum a spus dumneavoastră, cu strategia Viziune Zero și mobilitate durabilă, trebuie să facem acest lucru, să ne asumăm această răspundere și o vom face. Și în acest context, țintele de siguranță rutieră sunt deosebit de importante. Avem deja oarecare istoric în acest sens. Încercam, am încercat deja în 2001 să se fixeze anumite ținte. Am reușit în primul deceniu, am redus numărul de decese uh, în mod considerabil, dar nu am avut același elan și în a doua decadă doar 21% de reduceri de număr de decese comparativ cu ținta scontată. De aceea, la Valeta, ministrii de transporturi și siguranță și-au reluat un nou angajament pentru următoarea, următorul deceniu, până în 2030. Iată care sunt rezultatele noastre de-a lungul anilor. Îmi cer scuze, sunt, uh, nu e prea citeți, dar asta ne demonstrează plecând de la uh, 1972, când aveam un număr imens de decese pe număr de locuitori, vedem declinul până la un număr mult mai redus până la 50 de milioane. Deci observăm că există în continuare disparități între statele membre în felul în care au uh, operat această reducere. Dar, în același timp, în acest grafic, Uitați-vă că la un moment dat iau un fel de platformă. Uh, suntem uh, într-un impas. N-am reușit să obținem reducerea pe care ne-am dorit-o. Și aici vedeți o nouă versiune a aceluiași grafic. După care urmează, după o scădere constantă, urmează un fel de platou. Ne putem da seama ce s-a întâmplat în ultimii ani o scădere de 26% în rândul uh, celor din uh, uh autoturisme, bicicliștii 26%, iar motocicliștii 5%. Deci numărul de utilizatori vulnerabili că, mm, și care pot deceda este echivalent cu al celor din mașini. Deci înseamnă că Deși pentru persoanele care circulă cu mașina situația este mai sigură, n-am reușit să îmbunătățim lucrurile pentru cei care circulă cu alte moduri de transporturi. Aici, uh, din nou, un grafic, dacă sunteți departe, poate nu e foarte citeț. Uh, notați că Danemarca și Irlanda au rezultate considerabile, dar Suedia și țările de jos, care au avut întotdeauna performanțe incredibile din punct de vedere istoric în materie de siguranță rutieră, dintr-o dată situația se schimbă. Dacă vă uitați la diferitele bare individual, vedeți unde se înregistrează progres pentru anumite țări care au avut mult de suferit și care în continuare mai au eforturi de făcut. Și dacă mergem înspre dreapta, dacă e să ne uităm la Europa, așa, în sensul larg al cuvântului, campioana este Norvegia, orașul Oslo, care a luat niște măsuri extrem de radicale în materie de siguranță rutieră și mobilitate în ultimii ani. Și doar un deces în trafic și zero decese în rândul utilizatorilor vulnerabili. Zero. Zero în rândul copiilor sub 15 ani. Așa că, doamnelor și domnilor, când spunem că e ceva imposibil de realizat, sincer, nu. Poate fi realizat. Iată, acestea sunt câteva din instrumentele de care dispunem în materie de siguranță rutieră. Nu trebuie să vă conving ce poate face Europa, dar m-aș uh, pleca asupra celui de-al patrulea punct, finanțare. Vreau să mulțumesc Parlamentului și Comisiei dumneavoastră pentru sprijinul acordat pentru finanțarea trei proiecte importante în materie de siguranță rutieră uh, care au beneficiat unui număr mare de țări și multe dintre aceste țări au adoptat o abordare uh, franțuzească în materie de gestiune. Am încercat să avem, de asemenea, și o, o, o nouă abordare în ceea ce privește viitoarea automatizare a circulației pe șosele. Avem o nouă strategie de siguranță Uh, rutieră, iunie 2016, 2019, am uh, reușit să avem un nou document pentru a cizela strategia. Deci nu e vorba doar de un document în plus. Cu ajutorul dumneavoastră, uh, anul trecut am reușit pentru această, pe aceste două aspecte, siguranță rutieră și mobilitate, să avem un astfel de document. Apoi, ce putem face în materie de indicator de performanță? Ei sunt măsurați, dar nu sunt întotdeauna bine gestionați. Împreună cu statele membre am ajuns la concluzia că trebuie să colectăm date proactiv. Și aici aveți o listă întreagă, 8 domenii în care să culegem date în așa fel încât în 2020 să avem o imagine mai clară cum, când se întâmplă aceste deci, decese ca să putem cizela viitoarele politici. Și apoi, calea de urmat pe viitor, legislația care probabil va urma. Câteva aspecte pe care vreau să le subliniez pentru dumneavoastră. Vom revizui directiva pentru uh, recalificarea anumitor infracțiuni rutiere și, cum spuneam, uh, diferențele de viteză acceptabile în mod legal între Franța și Germania, spre exemplu, va trebui să armonizăm. E nevoie de acest lucru de multă vreme și trebuie să ținem seama de asemenea și de un alt aspect, automatizare în circulație. Apoi, inițiativă de fezabilitate pentru recunoașterea calificărilor șoferilor. Uh, dacă ai o interdicție de condus într-o țară, nu trebuie să ai posibilitatea să conduci într-o altă țară. Și apoi, recomandări în ceea ce privește uh, gradul de alcool permis în sânge. Aici să sperăm că vom înregistra progrese. Și în final, de anunțele cele din urmă, trebuie să ne gândim la felul în care putem consolida activitățile noastre și în alte domenii în care să avem uh, indicatori de performanță, cum ar fi viteza, mai ales în orașe, și distracțiile la volan, aceste uh, telefoane care ne distrează permanent și să ne gândim la aspectele de siguranță în materie de automatizare, mobilitate și așa mai departe. Așa că voi fi încântat să pot aborda aceste puncte împreună cu dumneavoastră. Acum, la, pe scurt, la o dimensiune mai globală. V-am spus totul despre ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, dar acum eu răspunderea noastră să reducem numărul de decese în Europa. Avem de asemenea și răspunderea să ajutăm și alte regiuni uh, să facă acest lucru și în 19-20 februarie vom organiza prima conferință globală pe siguranță rutieră, care ultima fusese organizată în 2015 în Brazilia vom avea o declarație care să fie uh, disponibilă online, să sperăm că va fi foarte puternică, v-aș invita să o consultați. Și e foarte important ca în acea declarație să ne asumăm uh, ținte concrete la nivel mondial. Doamna comisar Vălean va participa la uh, inaugurarea acestei conferințe și haideți să nu uităm, în momentul în care vorbim despre numărul de decese, de fapt, e vorba de până la 1,3 milioane de decese pe șosele la nivel global, mondial. Și dacă rămâne trendul așa, vom avea 40 de milioane până în 2050. Tocmai de aceea avem nevoie de o strategie cu viziune zero. Gândiți-vă, vă puteți gândi la uh, virusul HIV, vă, vă puteți gândi, nu știu, la alte boli, uh, nu, e, uh, care pot induce decese. Aici nu e vorba de așa ceva, e vorba de decese pe șosele și să sperăm că această declarație pentru prima dată va face o legătură între, legă, între uh, durabilitate și um, uh, siguranța rutieră. Vom avea participare din partea experților, ceea ce e foarte important. Eu aș sublinea deja câteva aspecte. Mai întâi avem uh, pactul ecologic, comunicarea, prin care se afirmă faptul că trebuie să reducem aceste decese pe viitor, iar transportul să fie și neutru uh, din punct de vedere al climei, dar să uh, îndeplinească toate cerințele de mobilitate ecologică. De asemenea, nu vreau să pre, să anticipez oarecum ce măsuri vor fi luate pe viitor de către comisie, dar aștept cu nerăbdare să particip ca și coordonator la toate aceste dezbateri existențiale, spre exemplu, pentru a aborda ceva care figurează într-o comunicare, și anume și, uh, să fim uh, neutri din punct de vedere al car- cărbunelui până în 2020 și să sperăm că va reuși acest lucru și Comisia și Parlamentul. 2013 Urban Mobility în momentul în care evaluăm uh, pachetul de mobilitate urbană, nu avem întotdeauna, în raport cu orașele, competențe și prerogative, însă toată lumea își dorește o mobilitate urbană mai bună, mai sustenabilă. Gândiți-vă că mai bine de o mie de orașe participă la planurile de mobilitate sustenabilă uh, urbană. Există niște linii orientative care au fost publicate, acum ne gândim și la niște indicatori comuni și încercăm să vedem cum facem ca aceste proiecte să uh, vadă lumina zilei. Săptămâna Europeană a Mobilității, o cunoașteți, o sprijiniți probabil, dorim ca anul acesta uh, la conferința uh, din deschidere să reiterăm aceste lucruri. Ea va avea loc în septembrie aici la Bruxelles. N-am menționat tot ce facem bun când vine vorba de CITES, uh, uh, o mobilitate urbană, inteligentă și așa mai departe. Sunt lucruri care uh, intră de asemenea în sarcinile mele, dar mă opresc aici pentru că, iată, ați aflat cam cu ce ne ocupăm, cu ce ne ocupăm noi în acest domeniu, eu ca și coordonator. Aștept cu nerăbdare indicații din partea dumneavoastră și vom veni din nou să vă dăm un raport din când în când, în mod regulat. Mulțumesc foarte mult, domnule Baldwin pentru uh, toată această analiză pe care ne-ați prezentat-o și care arată că există încă multe uh, eforturi de făcut și că e nevoie de curaj, de îndrăzneală din partea orașelor, din partea statelor membre, în general din partea legiuitorilor. Uh, dezbatere, două minute fiecare persoană care va interveni. Doamna Thaler, nu, nu, întâi dați cuvântul colegului domnul Ovakov. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, domnule Baldwin. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o. E bine că începem anul cu acest subiect atât de important, pe care eu unul îl apreciez foarte mult. Anul trecut am uh, prezentat un proiect pilot în acest sens comisie și uh, din păcate, din fericire, mă scuzați, el a fost adoptat. E vorba de uh, acele fraude uh, pe drumuri. Uh, e foarte bine că avem un astfel de proiect. Practic, printr-un schimb anonim de date, putem să ne dăm seama că autovehiculele sunt obligate uh, să respecte anumite prevederi în cadrul um, serviciului anual și uh, dorim aici să vedem ce facem și cu acei uh, uh, comercianți de mașini second hand, să vedem cum îi cuprindem și pe ei în acest demers. Având în vedere că marea majoritate a accidentelor rutiere se petrec din cauza comportamentului șoferului, dar uneori și din cauza condițiilor de drum, asta știm. Uneori însă asta se petrec și din cauza stării în care se găsește mașina respectivă. Din nefericire, mulți oameni în Europa astăzi nu-și permit să cumpere o mașină nouă și cumpără una la mâna a doua ce credeți despre următoarea idee, și anume să avem în Uniunea Europeană o garanție uh, europeană, deci uh, pentru mașinile de second hand, care ar permite fiecărui uh, client, fiecărui proprietar de mașină de mâna a doua uh, să aibă o garanție pentru un anumit număr de kilometri Uh, până când mașina respectivă trebuie să intre în, uh, în service. Vă întreb dacă aveți cumva planuri în acest sens, poate chiar de anul viitor, pentru a-i educa pe tinerii șoferi pentru un condus mai sigur pe drumurile noastre, mai ales când vremea este proastă. Mulțumesc! Merci beaucoup! Mulțumesc foarte mult, domnule Danielson. Aveți cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Baldwin pentru prezentarea sa. Siguranța rutieră, așa cum a spus și dumneavoastră, este un subiect deosebit de important care ne vizează pe toți, că suntem uh, șoferi, uh, pietoni, uh, pasageri sau angajați la drumuri și șosele. Mă refer acum la un subiect deosebit, și anume condusul fără Uh, a fi sub influența alcoolului. Sprijiniți oare o limită europeană obligatorie în toate statele membre cât privește alcoolemia în cazul șoferilor profesioniști. Asta nu avem deocamdată în Europa și vreau să vă mai întreb ceva, tot în legătură cu consumul de alcool. 25% din uh, decesele pe șosele sunt datorate uh, consumului de alcool. Deci chestiunea este cât se poate de gravă. Apoi mă refer la directiva care vizează managementul uh, infrastructurilor de siguranță rutieră. Ce facem cu această directivă? În această directivă, statele membre desemnează un număr de kilometri vizați și asta pentru a asigura o cât mai mare uh, siguranță rutieră. Domnule Detien, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte și vă mulțumesc, da? Siguranța rutieră este un subiect foarte important, asta uh, spune toată lumea. Bineînțeles. Vreau să vă întreb ceva. Am văzut care sunt cifrele, domnule Baldwin, și am văzut că suntem cumva așa pe un fel de platou sau stagnăm. Credeți că aceste cifre vor uh, scădea numai în virtutea faptului că vom avea mașini autonome sau fără șofer. Să fie oare asta soluția, uh, în sensul că nu vom mai avea accidente cu victime umane? Și atunci, cum să ne asigurăm că aceste mașini autonome comunică așa cum trebuie? Uh, intențiile lor, ca să zic așa. În momentul în care conducem, uh, șoferul vede, anticipă uh, ce fac ceilalți participanți la trafic aici la Bruxelles, sau poate că nu, depinde, eu sunt german, dar ce se întâmplă cu comunicarea în timpul condusului? Cum să ne asigurăm că aceste mașini autonome comunică așa cum trebuie? Ne-ați vorbit despre proiecte pilot, de asemenea, care sunt rezultatele așteptate? Când să le așteptăm uh, în februarie? Când așadar vor apărea aceste rezultate de la proiectul pilot? Și de asemenea, domnul Johansson a menționat uh, alcoolul, dar și alte droguri, eventual. Și atunci, e vorba aici de un uh, eșec <laughs> omenesc sau uman numai și e vorba poate și de alte ceva. E vorba de siguranța inerentă autovehiculului. Cum să ne asigurăm că această siguranță este uh, asigurată? Domnul Cal, mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și mulțumesc domnului Baldwin pentru prezentarea sa. E bine când vedem că cifrele s-au îmbunătățit în ultimii 10 ani sau timp de 10 ani, însă este clar că în ultimii ani, totuși, nu s-au mai distrat progrese. Și ați menționat acel condus uh, care uh, supus unor uh, distracții. Vedem uneori în mașini ecrane imense, mesaje care clipesc și apar pe bordul mașinilor. Mi se pare că aceste distracții, aceste lucruri uh, mai mult strică decât să ne ajute să rezolvăm situația cu condusul. Însă, cum putem să sprijinim acest, uh, uh, această deplasare activă, că e pe jos, că Uh, e cu bicicleta. Cum să facem ca oamenii să vrea să se miște, să facă sport, să se deplaseze pe jos și așa mai departe, dar să nu fie uh, în pericol viața lor? Cum să facem asta? Să se promoveze uh, poate circulația motorizată, dar nu acolo unde sunt pietoni sau bicicliști, ca să nu ne mai trezim că avem victime în rândul acestora n-ar trebui neapărat ca bicicliștii sau pietonii să fie ei primii îmbrăcați în culori uh, țipătoare, ci să-i responsabilizăm pe cei care conduc să nu mai meargă pe acolo. Cum să permitem, de pildă, copiilor să se deplaseze singuri, să fie mobili în orașele lor și nu să fie peste tot purtați cu mașina și legați cu centura de siguranță peste tot Ați menționat orașele Glasgow, Oslo, altele care ne pot inspira. Ele ne ajută să vedem ce înseamnă momentul în care crește numărul de pietoni, de bicicliști. Bineînțeles că există multe uh, inovații de făcut și aștept să văd ce cred și colegii despre aceste idei. Mulțumesc, uh, domnule Caf, doamnele Chanteu. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Baldwin, pentru prezentarea dumneavoastră atât de completă. Siguranța rutieră s-a îmbunătățit în UE, ați spus-o și dumneavoastră, însă în ultimii ani numărul de morți și de răniți este încă prea ridicat. Asta înseamnă 25.000 de decese uh, în Uniunea Europeană și 135.000 de răniți. Pentru țara mea, Franța, vorbim despre 3.000 48 de persoane eh, eh, decedate și de peste 13.000 de răniți. Un bilanț absolut dramatic. De asemenea, mă preocupă acel dumping social social care uh, îi vizează pe lucrătorii de la drumuri și șosele uh, și de pe șosele. Uh, după șoferi uh, din Europa de Est, avem șoferi din țările terțe care sunt supuși acestui dumping. Am avut o anchetă jurnalistă în acest sens și a, se arată că a crescut cu 286% numărul de șoferi din țările terțe autorizați să circule pe drumurile noastre. Am ajuns la 108.233 de astfel de șoferi, de mii, din Bielorusia, Moldova, Kazakhstan și așa mai departe, care se luptă uh, să conducă pe drumurile noastre în condiții foarte precare. Și bineînțeles că ei sunt determinați să conducă foarte mult timp, pe foarte mulți kilometri, cu pericolele aferente. Și atunci vreau să vă întreb, de ce să noi protejăm pe salariații noștri, pe utilizatorii drumurilor noastre și să uh, Uh, încredințăm siguranța rutieră și șofatul și condusul șoferilor din Uniunea Europeană. Asta ar fi foarte bun și pentru siguranța rutieră. Doamna Cuntua, mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc domnului Baldwin pentru prezentarea sa. De asemenea, vreau să spun că Uniunea Europeană este un adevărat uh, pionier în domeniul siguranței rutiere și, într-adevăr, am văzut că a stagnat uh, tendința de reducere a numărului de decese și accidente uh, între 2010 și 2013 scăderea a fost de 2,8%, mare parte din uh, aceste scăderi au intervenit în anii 2011, 12 și 13, de aici stagnare și deci nu neapărat progrese înregistrate, însă mai apare o problemă aici, e vorba de inegalitățile constatate între diferitele state membre. Într-adevăr, siguranța rutieră este o problemă complexă care presupune cooperarea între țările noastre, însă având în vedere politicile care dau rezultate, trebuie să vedem care sunt exact acestea. Și atunci pun întrebarea, ce cauzează această stagnare din ultimii 5-10 ani? De ce există totuși atâtea uh, uh, diferențe între ce rezultate obțin țările noastre respective? Și, în fine, care este planul Comisiei pentru a reduce aceste discrepanțe, aceste inegalități între statele membre? Oare o strategie ar fi suficientă? Bineînțeles că asta este o, o inițiativă bună, dar mă gândesc că, că un studiu comparativ uh, la comisie ar putea să fie unul foarte uh, nimerit. Mulțumesc, doamnă Cuntura! Mai facem un uh, tur de orizont. Acum doamna Taller are două minute. <clears throat> Vă mulțumesc, domnule Baldwin, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru faptul că lucrați, vă ocupați de această temă atât de importantă. Mă bucură faptul că ne-ați arătat uh, regresul uh, cifrelor uh, privind decesele înregistrate pe șoselele europene. Se înregistrează, din păcate, o stagnare a acestor progrese și aș avea două întrebări pentru dumneavoastră. Prima dintre ele este similară cu cea în care v-a fost deja adresată privind acest subiect al uh, condusului automa- automatizat. Din ce punct de vedere ne poate ajuta tehnica în acest domeniu al siguranței rutiere? Și a doua întrebare se referă la cifre, la date concrete. Aș dori să știu dacă dispuneți de suficiente date, cifre din statele membre, astfel încât acestea să reprezintă o bază fundamentată pentru a înțelege de ce au loc atâtea accidente rutiere, de ce consecințele acestor uh, accidente sunt deseori decese, astfel încât să putem să ne planificăm mai bine pașii viitori. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Gracias. Garcia. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Da, am inversat, am inversat literele, să știți. Da, un joc de cuvinte. Bun, mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule Baldin, pentru prezentare. Și, după cum bine ați spus, obiectivul nostru trebuie să fie să reducem numărul de decese. Ideal ar fi să avem zero decese. Dar uh, uitându-ne la cifre, ne dăm seama că sunt dramatice. Distracțiile la volan reprezintă prima cauză de accidente în trafic. În Spania, în funcție de Direcția Generală de uh, uh, Trafic, uh, se reiese că un accident din patru e din cauza acestor distracții, di mai multe chiar decât uh, accidente din cauza vitezei. E, de fapt, vorba despre utilizarea telefonului mobil, așa că, bun, știu că ce am să spun eu nu va fi foarte popular, dar cred că, la un moment dat, e necesar să interzicem în întregime utilizarea telefonului la volan. Și de mai multe ori S-a evocat ideea de a avea o abordare asemănătoare cu cea din avioane. Deci să avem în telefoanele mobile și dispozitivele electronice care oricum se conectează automat între mașină și aparat, să avem un mod mașină, așa cum avem un mod avion. Ce părere aveți dumneavoastră despre asta? Care ar fi eventualele măsuri de finanțare care să poată fi prevăzute în uh, viitorul CFM ca să putem uh, acoperi și această latură a siguranței rutiere? Uh. Mulțumesc! Vreau să o salut, să salutați pe colegul nostru preferat, domnul Van den Camp, care văd că se ascunde. Bun venit, domnule Van den Camp, la comisia noastră. Sunteți mereu binevenit aici și la mulți ani. Continuăm. Domnul Riche, aveți două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnule Baldwin. Eu aș regreta mai multe lucruri. În primul rând, da, avem, avem aceste rapoarte uh, anuale, dar datele parcă nu sunt la zi de câte ori prezentați aceste scăderi de număr de accidente, ele trebuie corelate cu numărul de accidente parcurși. Și dacă am face asta, ați vedea niște scăderi mult mai spectaculoase de număr de decese. Deci mi-ar place să corelăm aceste cifre cu numărul de kilometri parcurși. Asta e una. Și apoi nu se corelează nimic nici cu cauzele accidentelor. Pentru că e important, pentru că să știți că Acum de deci 15 ani numărul a scăzut foarte mult, dar asta în primul rând grație progreselor tehnologice și a folosirii constante a centurii de siguranță și atunci numărul de uh, victime a scăzut cu jumătate. Apoi, telefoanele mobile uh, în mașini, în habitaclu, este o cauză nouă de accidente. Deci nu se face o legătură, o corelație cu cauzele, cu noile noi factori care apar. Mai sunt și alte lucruri îmbarcate la bordul mașinii, cum ar fi camerele de eh, marșarier și așa mai departe. Este foarte clar că dacă nu ai aceste date corelate cu cauze și evoluții, ele sunt eh, practic ilizibile. Și în același rând mai regret un lucru și anume că eh, întotdeauna se vorbește despre intențiile de comportament ale șoferilor și mă refer aici la uh, viteza maximă, degeaba le cerem oamenilor să meargă cu 40 km la oră la țară și cu 10 km la oră în oraș, să nu uităm alți factori care apar aici. S-au spus aici pe bună dreptate, de pildă starea în care se află parcul auto, și apoi uh, acea lipsă de, de, de egalitate între uh, condițiile din România și una, cele din Norvegia. Nu că șoferul român ar fi el mai, uh, mai idiot, pur și simplu poate că parcul auto din România este într-o stare mult mai proastă decât în Norvegia. Ați vorbit despre utilizatorii vulnerabili Uh, ca victime sau ca autori nefericiți ai unor accidente. Eu constat un lucru. Bineînțeles că putem să îi copleșim pe unii cu acuzații, dar vedem că comportamentul utilizatorilor vulnerabili este din ce în ce mai uh, uh greu de prevăzut în moment, condițiile în care mobilitatea urbană, urbană este tot mai uh, uh, complexă. Și asta vreau să spun și în concluzie, de asemenea, uh, Trebuie spus că prezentarea unor date brute, așa cum uh, se face ea ca un adevărat ritual, uh, că am tot participat la aceste prezentări de rapoarte în ultimii 10 ani, uh, înseamnă că avem date, zic eu, cu totul și cu totul false. Și cumva statele membre, având în vedere aceste date, nu se mai preocupă nici de calitatea vehiculelor, nici de calitatea infrastructurilor, pentru că datele sunt ceea ce sunt. Mulțumesc foarte mult! domnule Riche, doamna Ana de Perne. Mulțumesc foarte mult și la mulți ani și tuturor colegilor. Am o întrebare, o voi spune în limba germană. Vă mulțumesc, domnule Boldwin, pentru această prezentare și vă mulțumesc pentru că ne-ați uh, prezentat atât de bine această situație în care toată lumea are de câștigat de pe urma îmbunătățirii siguranței rutiere. Și aș dori să vă întreb ceva. Mm, aveți informații în temeiul căruia fărâmițarea dat, um, care există în Europa din punctul de vedere al uh, vitezei maxime care este permisă este tot în Europa ar avea și consecințe din punctul de vedere al accidentelor rutiere. Știți foarte bine că există foarte multe comunități locale care ar dori să ia măsuri în acest sens, însă nu întotdeauna au dreptul să facă, um, să ia măsuri concrete din punctul de vedere al limitării vitezei maxime. Și, nu știu, poate Uniunea Europeană ar putea pronunța o recomandare rațională din punctul de vedere al limitării uh, vitezei uh, statelor membre, tocmai pentru a ține cont mai bine de siguranța cetățenilor. Și acest aspect considerați că ar putea să devină parte din uh, pactul uh, ecologic european, astfel încât uh, siguranța să meargă mână în mână cu protecția mediului înconjurător, de exemplu. Mulțumesc, domnul Flego are cuvântul. Hvala prije svega na ovoj jako zanimljivoj temi danas. Dakle, ono... Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să vă spun că acest subiect este extrem de important și aș dori să știu știu să vă întreb, a sosit într-adevăr momentul ca mașinile care se conduc uh, singure să fie tratate mai serios, să devină parte um, a traficului uh, actual? Există studii în acest sens? Există um, corelații din punctul de vedere al siguranței uh, rutiere, corelații care să ne permită să venim cu propuneri concrete legislative? Mulțumesc, domnul Olivier, are cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Am vorbit despre siguranța rutieră în general și era foarte interesant. M-aș referi la un subiect mai precis și anume siguranța motocicliștilor. Concret, problema aceasta, evident, e o problemă specifică. Se referă la echilibrul lor și tot ceea ce ar putea să spărească protecția lor. Prima idee pe care vreau să o exprim sunt infrastructurile. S-a vorbit despre asta. Pentru motocicliști, gândiți-vă, toate gropile din șosele. Foarte important. În al doilea rând, o idee referitoare la adaptarea echipamentelor rutiere. Gândiți-vă la acele așa zise ghilotine sau, de fapt, uh, stâlpi uh, um, care ar trebui să reflecteze lumina și care sunt prost, prost plasați. De asemenea, pot exista astfel de marcaje uh, luminoase pe sol care pot fi alunecoase atunci când plouă. Apoi mai avem sistemele de încetinire a vitezei care pot fi metalice și care de asemenea pot duce la pierderea echilibrului. Și în final, tot ceea ce ține de echipamentele individuale de securitate, căști, mănuși, uh, haine, veste, uh, cele care sunt cu protecție integrată, cu airbag, E vorba de un echipament extrem de costisitor. Poate n-ar fi rău să ne gândim la o fiscalitate mai atrăgătoare pentru acest tip de produse. Și un ultim aspect care nu ține de asta, ci mai degrabă de formare și de conștientizare în rândul automobiliștilor, și anume felul în care trebuie să împartă șoseaua cu motocicliștii. Gândiți-vă la acest lucru. Mm nu-mi doresc neapărat eu norme noi, dar mă gândesc că în acest domeniu specific putem face și mai bine. Mulțumesc, doamna Grapini, două minute. Trei lucruri vreau să spun. În primul rând, nu am văzut din prezentarea dumneavoastră o clasificare a celor accidente pe cauze. Câte din cauza infrastructurii, câte din cauza alcoolului, droguri și așa mai departe. Dacă nu le avem clasificate pe cauze, nu putem să stabilim măsuri directe mm. pentru a elimina mm. cauzele. Pentru că uh, dacă e din cauza drogurilor, atunci ne gândim la o legislație uh, armonizată să nu se mai consume droguri. Dacă e din cauza că nu poartă centura uh, și ajung la a doua propunere și anume, vă gândiți la armonizarea unei legislații care ține de circulație, de exemplu, dacă în țara mea e zero alcool și în altă țară e admis alcool, s-ar putea șoferul ăla să uite când trece dintr-o țară în alta și să consume, că în țara lui are voie un anumit procent. Mi se pare uh, într-o Uniune Europeană, într-o piață unică, să ai diferențe la un sector atât de important uh, că nu e benefic. Al doilea, uh, pe lângă motocicliști, bicicliști, mai sunt acele trotinete. Cel puțin eu știu că în țara mea nu trebuie să ai carnet de șofer pentru a folosi o trotinetă. Și tot mai mult spunem că pentru ecologizare să le folosim. Știm noi câte accidente au provocat? Nu știu dacă știm. Am văzut că graficele sunt până în 2017. Eu cred că aveți mult de lucrat la acest studiu pentru a putea să gândim și noi și dumneavoastră și uh, Comisia niște măsuri concrete, altfel vorbim, uh, doar să ne aflăm uh, în treabă. Nu desprind din acest studiu ce măsuri am putea să luăm, pentru că nu știm de unde provin. Și vă rog foarte mult să vă gândiți la acest lucru și să-mi dați un răspuns. Mulțumesc. Merci beaucoup, Madame Grappini. Madame Tax, la parole est à vous. Madam Chair, thank you and thanks to Mr. Baldwin, uh, Baldwin and an heart. Doamna Tax are cuvântul. Vă mulțumesc. Doamnă președintă, mulțumesc și pentru că l-ați remarcat pe domnul, domnul Wim Van de Kamp. Ne-ați spus toate aceste cifre care, dacă ar fi înregistrate în uh, sectorul uh, transportului aerian. De exemplu, am discutat despre o criză majoră. Nu există, cu toate acestea, o agenție privind siguranța europeană, chiar dacă există o agenție pentru siguranța în transportul aerian, de exemplu. Eu am, am, am numărat printre cei care au negociat pachetul privind timpii de condus și de odihnă și am, am fost frapată de faptul că nu există norme specifice pe plan european și că există o diferență imensă între statele membre, mai ales când vine vorba de uh, respectarea legislației în vigoare. Deci, dacă eu aș fi comisar de resort, eu aș cere uh, înființarea unei agenții privind uh, siguranța rutieră. Deci, uh, care este părerea dumneavoastră vis-a-vis de această idee? le prononce bien votre nom. Domnul Lucian, am pronunțat bine numele dumneavoastră? Da, da, nicio problemă, sunt încântat și fericit. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc domnului Baldwin pentru această prezentare. A, sincer, nu m-ați lămurit pe deplin. Și uh, să știți că eu sunt deputat, eurodeputat doar de câteva luni, nu ca alți colegi de 10 ani de zile. Dar e adevărat că dacă nu se face această corelare cu numărul de kilometri parcurși, atunci uh, toate interpretările sunt posibile. Un alt element, în ceea ce privește cauzele de, uh, accidentelor, care sunt cauzele? Să vedem pe țară, da, pentru că e clar că există uh, discrepanțe nu numai între țări, ci și în interiorul aceleiași țări, regiunile rurale comparativ cu cele urbane, spre exemplu. Acum, pe mine m-ar interesa, dar nu știu dacă se poate, la un moment dat probabil că o să avem o adevărată agenție pentru siguranța rutieră, dar m-ar interesa să avem recomandări per stat membru pentru a vedea exact care sunt prioritățile în materie de siguranță rutieră, în așa fel încât să nu avem acel efect de platou, de stagnare pe care l-ați evocat care ar fi recomandările în așa fel încât să avem măsuri extrem de precise, specifice pentru fiecare stat membru, în așa fel încât acest, acestea să poată să reducă în mod drastic numărul de victime. Pentru că diversitatea poate fi foarte mare. S-a mai spus, uh, al, util, diferitele praguri pentru alcool, pentru uh, uh, droguri, starea infrastructurilor și așa mai departe, viteza acceptată. Deci, încă o dată, dacă ar fi să încrucișăm diferite date pe care acum mă gândesc că de ani de zile le avem la dispoziție în Uniunea Europeană, atunci am fi în măsură să facem recomandări și să ne asigurăm că statele membre vor lua măsuri. Uh, Uh, e clar că statele membre ar trebui să știe care ar fi măsurile cele mai eficiente, cu impactul cel mai mare uh, pentru a ne atinge țintele. Și mă gândesc că asta ne va permite să promovăm într-adevăr siguranța rutieră, pentru că vom avea un fel de monitorizare și vom face în așa fel încât fiecare stat membru să fie în măsură să urmărească pas cu pas evoluția. Mă refer și la parlamentarii regionali, naționali. Uh, vom vedea cum anume aceste recomandări formulate de comisie ar putea fi încununate de succes. Mulțumesc, doamna Armand. Două minute. Je vais pas reprendre ce qui a été dit, mais si on prend par kilomètre parcouru, N-aș vrea să repet ce s-a mai spus, dar dacă ne referim la numărul de kilometri parcurși per țară, diferențele merg de la 1 până la 10. Se vorbea despre stagnare, dar sunt țări în Europa în care numărul de decese rutiere crește. Deci, până la urmă, ești norocos dacă stagnezi, pentru că sunt, unii care, în care, sunt unele țări în care curba crește. De aceea spun, cauzele sunt foarte diferite, diversitatea este foarte mare. O țară precum în România nu e, poți să, per, să conduci uh, dacă ai băut. Toleranța e egal cu zero. Ceea ce vreau să vă spun este că trebuie neapărat, la nivel de Uniune Europeană, trebuie să avem acești indicatori cheie de performanță pe care i-ați evocat și să-i putem monitoriza să putem utiliza experiența vestică comparativ cu cea estică, pentru că e clar că sunt țări în care ă, până nu de mult oamenii nu aveau mașini, acum încep să aibă, le folosesc din ce în ce mai mult, e un fenomen nou, recent și e nevoie de un transfer de experiență, de cunoștințe și trebuie să abordăm problemele regiune cu regiune o discrepanță de 1 până la 10 e ceva imens. Nu putem să ne mulțumim doar așa cu o medie și să considerăm că, bun, s-a rezolvat. Aceasta este situația și mă gândesc că în acele țări în care problema este cea mai dureroasă, e nevoie de politici țintite și pentru asta trebuie să ajutăm acele guverne. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Armand. Domnul Deli, aveți cuvântul. Doamna prezident, uh, well, just uh, um, again... Vă mulțumesc, doamna președintă. Cred că acest subiect a fost menționat deja de colega noastră Grapini. Uh, de, este vorba de metodele alternative de transport în orașe, aceste trotinete electronice, Segway și alte tipuri de vehicule diferite. Este logic să le folosim pentru că reduc uh, emisiile și sunt utile pentru evitarea îmbuteiașelor în orașe, dar cu toate acestea, toate aceste tipuri noi de transport aduc cu sine alte probleme de siguranță rutieră, nu doar pentru cei care le utilizează, dar și pentru restul participanților în, în trafic se pune, se pun întrebări și legate de mobilitatea utilizatorilor acestor uh, noi tipuri de vehicule și mă întreb, nu ar trebui să există niște orientări comune pentru orașe despre cum ar trebui să fie organizate aceste noi um, modalități de, de transport, pentru că vedem că a apărut chiar o concurență între aceste noi uh, mijloace de transport. În al doilea rând, v-ați referit la respectarea cadrului legislativ uh, privind uh, infracțiunile uh, comise în trafic. Am încercat <laughs> am, pe pielea mea și am văzut că funcționează acest cadru legislativ. Și mm, v-aș întreba ce considerați că ar trebui să facem pentru că acest cadru legislativ european să fie și mai eficient după cum am spus, uh, cred că lucrurile funcționează bine, dar s-ar putea să, să, să funcționeze și mai bine. Și aș dori, aș dori să vă întreb ce de ce considerați că am avea nevoie din acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult. Aș mai fi avut și eu un aspect pe care vreau să-l evoc pe lângă cele deja evocate. Eu cred că, bun, depinde uh, acest număr al răniților pe șosele depinde de mai mulți parametri, dar m-aș referi la un parametru anume adică viteza, care, din câte văd eu, pare să aibă totuși o importanță deosebit de mare atunci când intervin accidente. Avem cumva la dispoziție cifre în ceea ce privește diferențele cerințe de respectare de viteză pe șosele. Mulți colegi s-au referit la Uh, momentul în care actele delegate referitor la dispozitivele inteligente de adaptare a vitezei vor vedea lumina zilei. Oare ne puteți asigura că vom avea mâine pe mâine un indicator cheie de performanță pentru viteză? Și ar mai fi încă un alt aspect. Mă uit în orașe ce se întâmplă și care, sincer, îmi suscită multe întrebări. Nu vreau să vă povestesc viața mea, dar totuși aș vrea să evoc un lucru N-am eu timp să vă spun acum ce și cum, dar un fenomen care e destul de îngrijorător în orașe. Apariția acelor Sport Utility Vehicles, acele SUV mari. Și când, de câte ori mă uit în ziare și văd că uh, a, se descriu accidente, de fapt constat că există o legătură între greutatea, masa unui autovehicul și siguranța rutieră, mai ales a celor persoane care nu sunt în acel vehicul, ci exterior. De obicei sunt cei mai fragili. Și chiar dacă e un accident între un SUV și o mașină normală, SUV-ul, având în vedere greutatea sa, de fapt uh, implică o gravitate mai mare a accidentului. Și eu vă întreb, Faptul că ne te afli într-o astfel de mașină, ești un pic deasupra celorlalți, cu astfel de masă, cu astfel de greutate, oare asta nu duce la o gravitate sporită accidentelor pe șosele? Eu știu că a fost recent făcut un studiu de către Agenția Walona pentru Siguranța Rutieră, care încercase să demonstreze acest lucru și aș vrea să știu, dumneavoastră, ce părere aveți? Oare nu credeți că greutatea mașinilor reprezintă, de fapt, marele dușman sau unul din marii dușmani ai siguranței rutiere? Mulțumesc! Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mai sunt alte întrebări? O dată, de două, de trei ori? Ați judecat. Bun, nu mai sunt întrebări, dar noastră aveți multe răspunsuri de formulat. Vă rog, aveți cuvântul. Cât timp îmi dați la dispoziție? minute. Ok because, as you say, uh... minute. Mi-ați adresat niște întrebări uh, fantastice pentru care aș avea nevoie de o săptămână întreagă pentru a vă răspunde și dacă voi fi uitat una dintre întrebări, vă rog să mă, conta- să mă contactați, să-mi scrieți pentru a vă putea răspunde în mod adecvat. Deci vă mulțumesc de pe acum pentru toate aceste comentarii și uh, întrebări. Domnule Novakov, uh, frauda în uh, domeniul autoturismelor. Este o chestiune foarte importantă și, într-adevăr, schimbul de uh, informații este util pentru a evita fraudele în acest domeniu, mai ales în uh, contextul comerțului cu mașini second-hand, într-un context transfrontalier și mulțumim Parlamentul European pentru că există acest uh, studiu pilot foarte util, uh, există contacte între statele membre și lucrurile se mișcă. Sunt puțin reticent față de ideea ca Uniunea Europeană să devină polițistul în uh, comerțul cu mașinile de mâna a doua, din punctul de vedere al oferirii unor garanții, mi se pare că e o idee care merge prea departe și depășește competențele Uniunii Europene, chiar dacă este o idee foarte interesantă. Um, o mai bună pregătire a șoferilor tineri pentru a face față condițiilor um, de vreme proastă, de, de exemplu Există idei și apeluri de a uniformiza condițiile de pregătire a șoferilor pentru a face față acestor condiții care nu sunt prielnice pentru condus. Dacă există condus front, transfrontalier, ar trebui să existe într-adevăr și anumite condiții unificate uh, transfrontalier. Domnul Danielson, um, îmi pare rău, am uitat unde este așezată toată lumea. Recomandarea uh, actuală este de 0,2% limită la alcool pentru șoferii amatori și cei profesioniști. Și cred că mi-au mai fost adresate și alte întrebări privind limitele la alcool. Vom, le vom revizui pe viitor și acum toate statele membre, cu o excepție, țara pe care o cunosc cel mai bine, au uh, niveluri recomandate pentru alcool în uh, sânge 0,5%. Există și alte state, așa cum cineva a tras atenția, de a avea o limită de 0, pentru că și 0,2% este aproape de, uh, de, de 0. Alcoolul în sânge, la fel ca și uh, viteza, ține de competențele care revin statelor membre și trebuie să decidem dacă uh, Uh, emitem o recomandare mai puternică, aduce o plus valoare pentru statele membre pentru a rezolva această problemă, ținând seama de faptul că o lege adoptată trebuie să fie și respectată, trebuie detectate cazurile în care legea nu este respectată și așa mai departe. Este o chestiune principal importantă de care ne vom uh, ocupa, însă nu putem să ne luăm un uh, angajament în acest moment să cerem limite și mai drastice pentru șoferii amatori și cei profesioniști când vine vorba de um, um, alcoolul din sânge. Mulțumită Comisiei pentru Transport, cadrul legislativ este mult mai strict în acest moment. Știți că uh, ne-am dorit ca toate drumurile să fie uh, acoperite și am permis statelor membre să permită anumite derogări pentru anumite uh, străzi naționale cheie. Însă um, trebuie să fie o abordare proporțională însă incluz, incluzând nu doar coridoarele TNT, dar și alte drumuri, um, poate consecințele vor fi mai importante. Și răspunzând unei alte întrebări, pentru prima dată vom cere statelor membre să țină uh, Uh, să țină cont de, de, de cerințele utilizatorilor vulnerabili a șoselelor europene când își gândesc infrastructura. Domnul Etienne, uh, mașinile automat, automatizate, condusul automatizat, care ar fi rezultatul principal. Primul lucru pe care aș dori să vi-l transmit este că aceste evoluții um, vor dura puțin, va dura foarte mult timp până când vom putea spune că uh, mașinile automatizate la, de gradul 4, unde ele se conduc singure într-adevăr, va mai dura zeci și zeci de ani până când uh, majoritatea autoturismelor vor fi de acest tip. Deci în, următo- în următorii 20-30 de ani, pe străzi vor exista mașini cu grade diferite de automatizare și ceea ce a spus dumneavoastră este foarte valabil. <laughs> Există un mod specific belgian de a semnali- semnaliza intenția uh, într-o, într-o intersecție și pe viitor uh, va exista o interacțiune nu doar între șoferi, ci și între, între șoferi și uh, mașini, între mașini și mașini și este o întrebare foarte complicată și foarte importantă care va fi reacția oamenilor. Este tocmai obiectul acestui uh, studiu și nu pot să vă spun uh, care sunt uh, potențialele răspunsuri din acest studiu pentru că nu-l cunosc dar va fi foarte, un studiu foarte interesat, interesant de discutat și împreună cu dumneavoastră în momentul în care va fi definitiv și publicat. O altă observație privind acest proces de automatizare. Deseori se spune că ar fi soluția magică uh, pentru siguranța uh, rutieră, pentru că deseori se spune că factorul uman este responsabil în proporție de 90% pentru accidente. Da, pe șosele se fac greșeli, însă doar pe șosele, asemenea greșeli uh, au consecințe fatale, pentru că dacă îmi pierd cheile, acest lucru nu înseamnă că îmi și pierd viața și uh, un deces este o pedeapsă prea mare, prea gravă pentru o eroare uh, umană și tocmai de aceea este important să, pro- să protejăm viețile omenești uh, Uh, în traficul rutier. Pe termen scurt, totuși, oamenii se descurcă foarte bine și cele mai bune mașini abia acum încep să se apropie de um, cei mai buni șoferi, oameni. Deci nu trebuie să ne lansăm cu capul înainte prea repede, considerând că soluția magică este uh, automatizarea. Există aspecte legate de automatizare care sunt foarte utile și am făcut acest lucru și mulțumită Parlamentului European cu noul regulament general privind siguranța rutieră. Am introdus anumite, anumite chestiuni de, care țin de automatizare, de exemplu, frânare uh, automată, care sporește siguranța atât pasagerilor cât și pietonilor. Apoi, uh, sunt uh, de acord că este neliniștitor să asistăm la o stagnare, este problematic de fapt să asistăm uh, la faptul că tot, tot mai multe decese sunt cauzate de condusul um, în care șoferii nu sunt uh, atenți la drum, ci la diferite alte lucruri, um, la telefoane, la um, uh, bannere pe drumuri și așa mai departe. Și tehnologia în mașină ar trebui să fie folosită tocmai pentru a împiedica această distracție a, șofer- a șoferilor. Și există și alte soluții pentru a ne asigura că nu sunt folosite uh, telefoanele celulare în timp ce să și conduce. Sunt uh, de acord că trebuie să susținem forme de implicare a pietonilor și a cicliștilor mai mare pe, pe șosele și cum să facem prin limitarea vitezei și încerc să răspund și doamnei Deli. Uh, cifrele sunt foarte, foarte clare din acest punct de vedere. Dacă, dacă ca Uh, pieton, ești lovit de o mașină cu 30 la, care merge cu 30 uh, de km pe oră, ai șanse de 90%. Dacă ești lovit de o mașină care circulă cu 60 de km la oră, șansele scad la 10%. Uh, deci este evident uh, că o limitare a vitezei la 30 de km ar trebui să devină o, o normă și mă bucură faptul că declarația de la Stockholm se referă pentru prima dată la limitarea vitezei și la rolul pe care îl poate avea această măsură. Îmbunătățirea infrastructurii, desigur, sunt uh, lucruri destul de eficiente din punctul de vedere al uh, costurilor, încurajează și o mobilitate activă și îmbunătățește siguranța rutieră. V-ați referit și la un paradox ca un tânăr uh, părinte, poți decide într-un oraș ca Bruxelles să îți duci copiii la școală cu, cu mașina, pentru că te îngrijorează siguranța lor datorită faptului că există foarte multe mașini pe uh, șosele, dar prin decizia ta nu faci decât să alimentezi tocmai această situație. Deci trebuie să schimbăm ceva pentru a încuraja uh, mersul pe jos și uh, ciclismul. Ați menționat uh, Oslo-ul, dar există și alte orașe care pot fi folosite ca exemplu. Bruxelles, de exemplu, și aș dori să um, aduc un trib- tributul necesar măsurilor efectuate în regiunea uh, din Bruxelles și mă bucură faptul că în Bruxelles limita uh, de viteză va fi de 30 de km pe oră de la începutul anului viitor, cu anumite artere unde este posibilă o viteză puțin mai, mai mare. Uh, Ehm, și mă bucură faptul că și Parlamentul eh, European este de acord că este nevoie și de soluții locale pentru a încuraja siguranța eh, rutieră. Doamna Lașantăr, într-adevăr, aceste cifre sunt în continuare prea înalte și vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ni l acordați pentru a le reduce. Rezolvarea chestiunilor sociale legate de Um, șoferi uh, din state terțe, din Republica Moldova, din Filipina și așa mai departe, care sunt activi și lucrează pe șoselele noastre. Este adevărat, este o problemă care, din păcate, nu ține cu totul de competențele mele, însă un răspuns cu caracter puțin tangențial la întrebarea dumneavoastră. Mă îngrijorează profund siguranța uh, șoferilor uh, respectiv, pentru că Uh, deseori cei care lucrează la întreținerea șoselelor nu sunt uh, remarcați de, de șoferi și trebuie să ne preocupă și siguranța lor. Domnul Contura, stagnarea și factorii. Da, mulți uh, oameni afirmă că mm, știu care sunt cauzele accidentelor rutiere care știu ce anume a cauzat un deces. Ei bine, există un cocktail de, de, de factori în orice, în, în orice accident, deseori este foarte, este prezentă și o eroare. Însă, dacă infrastructura este suficient de bună, dacă viteza este redusă, dacă sistemul de protecție este folosit, uh, decesele și uh, rănile grave s-ar putea să fie evitate. Deci, mai mulți factori uh, sunt importanți. Și pe bună dreptate ne-ați atras atenția asupra divergenței care există în continuare în Uniunea Europeană, tocmai de aceea prin, cu sprijinul Parlamentului European am lansat un consiliu și aș dori să salut pe, domnul, pe un uh, coleg în spatele acestei săli. Lucrăm cu Polonia, Portugalia, Grecia, România, Bulgaria și Lituania, nu pentru a arăta cu degetul aceste state, ci pentru a încerca împreună cu ele să reducem suferința, numărul de decese uh, pe drumuri. Este un program foarte interesant care permite schimb de informații între uh, statele din vestul și din estul și sudul Europei pentru ca cu toții să putem învăța, nu unidirecțional. Desigur, cred că Bulgaria și România uh, se ocupă cu, de, cu ce este nevoie după un accident. Deci cred că avem chestiuni de învățat și uh, din partea statelor din estul Europei. Doamna Thaler acum. Mă bucură faptul că cifrele au scăzut atunci când ele au scăzut și care ar putea să fie rolul tehnologiei. Din nou, ar trebui ca aceasta să, ar, să se regăsească în noul regulament general privind siguranța rutieră din 2022. Toate noile modele de mașini trebuie să aibă la bord uh, anumite, anumite chestiuni precizate de acest regulament general privind siguranța rutieră și tehnologia poate fi foarte utilă dacă este folosită așa cum trebuie pentru a ne transforma drumurile în locuri mai sigure cifrele și o bază suficient de solidă pentru a înțelege ce anume duce la decese. Asta încercăm să facem prin datele privind indicatorii, că este un um, exercițiu foarte uh, util și mi-ar plăcea să am, o, am ocazia ca uh, mai târziu pe parcursul acestui an sau anul viitor să vă spun care sunt rezultatele. Dar există și cerință pentru a avea o bază de date europene de a învăța de pe urma unor accidente rutiere individuale. Se face acest lucru în Germania, în Statele Unite ale Americii, de unde m-am întors săptămâna trecută, încercând să văd cum sunt folosite informațiile vis-a-vis -vis de accidentele individuale, pentru că uh, ai nevoie de aceste informații despre care, a care era viteza unei mașini, uh, care fusese starea drumului, dacă șoferul consumase alcool, dacă da, cât um, și dacă discutați cu experți în, sigura, în siguranța rutieră, aceștia vor spune că cu cât mai multe informații sunt disponibile, cu atât uh, Uh, vom înțelege mai bine ce se întâmplă. Există însă două probleme. Costurile și cum vom reuși să uh, interpretăm volume imense de informații. Doamna Garcia acum. Sunt de acord cu dumneavoastră. Mm, scenariul ideal ar fi zero, tocmai de aceea discutăm despre viziune zero și este un exercițiu foarte interesant. Dacă întrebați pe cetățeni care există un număr corect de decese rutiere și răspunsul este că, desigur, o cifră sub cifra actuală, însă până la urmă niciun deces nu este acceptabil, pentru că altfel nu pot spune că părintele sau fica cuiva uh, își pierde, își poate pierde viața în urma unui accident rutier. V-ați referit la idei interesante privind interzicerea folosirii telefonelor celulare. Cred că în toate statele membre este interzis să folosești, să vorbești la telefon uh, în timp ce conduci telefonul. În anumite state este interzis ca telefonul să fie folosit și hands-free. Există, dacă există tehnologii utile în acest punct de vedere, m-ar interesa foarte mult. Domnul Riche s-a referit la uh, numărul de decese pe kilometru parcurs. Este o chestiune foarte importantă. Nu uh, sunt colectate informații în acest sens în toate statele membre. Franța uh, face acest lucru și ar fi foarte important pentru a măsura eficiența infrastructurii, a înțelege câți kilometri au fost parcursi. Însă este, aș dori să vă spun să fiți puțin uh, precauți, să nu considerați că acesta este criteriul cel mai important. Pentru că dacă am am conduce cu 10% mai mulți kilometri în Uniunea Europeană și decesele ar uh, scădea cu 5%, am putea spune că am bunătățit siguranța rutieră. Însă eu nu cred că este uh, este un criteriu foarte bun. Mie mi se pare că criteriul mai bun este uh, numărul de decese pe populația din Europa. În uh, America, de exemplu, se folosește un alt uh, criteriu, numărul de decese pe numărul de celor care dețin autoturisme și domnule Riche, referiți la sistemul de, de siguranță în general. Da, comportamentul șoferilor este important, dar și infrastructura rutieră și așa mai departe și eu îmi doresc să avem un sistem în care erorile se pot întâmpla, dar ele nu duc la, în mod neapărat la decese. Limita de viteză maximă, fărâmițarea în Europa, a fost menționată și această chestiune. Ține de competențele statelor membre, o competență apărată puternic de către statele membre. Doar pe autostrăzi nu există limită în Germania, 140 în Bulgaria, în Belgia 120, în Estonia viteza maximă este de 100, de exemplu și în țările de jos, din motive de poluare, viteza maximă a fost redusă la 100 de km pe oră în timpul zilei. Și nu sunteți uh, primii care mi-ați cerut să mă, gând, să, ne, să mă gândesc la această re, uh, re, recomandare. Însă trebuie să fim foarte atenți să nu creăm o atitudine de gen Bruxelles versus cetățeni și restul Europei. Dacă există recomandări din partea experților, da, trebuie să acordăm atenție acestei recomandări. Însă nu mă pot angaja în acest sens și aveți uh, dreptate să faceți o legătură și cu Pactul Ecologic European din punctul de vedere al emisiilor reduse, a îmbunătățirii calității aerului încă un minut mai pot continua. Trebuie să tratăm cu mai uh, multă seriozitate mașinile automate. Vom studia, desigur, îndeaproape și consecințele asupra siguranței și vă rog să îmi cereți mie să revin asupra acestui subiect uh, pe viitor, uh, pe măsură ce vom, discu- vom dispune de mai multe informații. Siguranța Uh, motocicliștilor? Uh, trebuie să răspund aceste întrebări, mai ales că domnul Vin Van de Camp se ascunde în spate. Uh, infrastructura este foarte importantă. Există utilizatori vulnerabili ai drumurilor, cum ar fi moto- motocicliști, și trebuie să ținem cont de chestiunile relevante din punctul de vedere al um, infrastructurii măsuri și echipamente de protecție sunt obligatorii în anumite state. Este interesantă ideea de a favoriza din punct de vedere fiscal asemenea echipament de protecție. Pregătirea uh, profesională de, de asemenea este foarte importantă. Doamna Grapini, sunt de acord cu dumneavoastră revin la ce am spus în legătură cu sistemul de siguranță, scutere și uh, micromobilitate. Nu dispunem de informațiile necesare, cerem statelor membre să ni le transmită, însă uh, este prea devreme, uh, nu, nu dispunem de suficiente informații până acum. Doamna Tax, v-ați referit la o agenție privind siguranța rutieră este ultima dată când spun acest lucru, mă, îmi depășește competențele, există probleme bugetare când vine vorba de crearea unei noi agenții, însă recunosc că există aici o funcțiune lipsă utilă din punctul de vedere al uh, siguranței rutiere, însă cred că nu vă pot spune nimic mai mult decât atât, decât că am luat notă de ce mi-ați cerut. domnul Lundgren. Există foarte multe recomandări făcute statelor membre, inclusiv din partea prietenilor noștri de la ET, ET, uh, ETUC. Însă nu doresc să fiu perceput ca marele frate care știe el mai bine ce se întâmplă cu siguranța rutieră. Aș prefera să lucrez împreună cu statele membre pentru a găsi o soluție uh, rațională și prin exercițiul um, KPI poate vom găsi mai multe informații și exercițiul va deveni unul mai eficace. Uh, on e-scooters and segways, um, yes, we need to look at them. Trotinetele electrice și Segway. Trebuie să înțelegem ce înlocuiesc acestea ca mobilitate, adică oamenii nu mai folosesc mașina și folosesc uh, trotinetele electrice, atunci vorbim despre îmbunătățirea mobilității, dar dacă ei nu mai folosesc uh, autobuzele și uh, bicicletele ca să folosească trotinetele, atunci nu este o veste prea bună, pentru că e o, vorba de niște vehicole numai cu o roată sau două și așa mai departe. E nevoie de standarde comune Uh, și o serie de alte prevederi pe care orașele le analizează. Trebuie să vedem ce fel de orientări putem și noi să oferim, orientări comune. Doamna Dali, ați vorbit ultima și deci nu pot să mai răspund pe larg. M-ați întrebat în legătură cu cifrele, dar și în legătură cu acele uh, autovehicule 4x4 SUV Mă îngrijorează puțin uh, cifrele, pentru că, de pildă, numărul de uh, decese de pietoni uh, este în continuare prea ridicat în comparație cu folosirea pe drumuri a acestor 4x4. Unii au făcut această corelație, într-adevăr, între numărul de pietoni de pe și numărul de 4x4, însă nu s-a dovedit până acum această legătură uh, între uh, dimensiunile și masa unui vehicol și numărul de uh, decese produse pe drumuri. Mai este o problemă de categorizare. Ce înseamnă 4x4? Sunt ele imense, altele mai mici, mai compacte. Și asta trebuie analizat, ceea ce și facem. Iar cât privește emisiile, cu cât e mașina mai mare, mai grea, într-un oraș și așa mai departe, cu atâta uh, poluează mai mult, asta este clar. Nu spunem că o să reglementăm neapărat uh, mașinile 4x4, ci vom uh, evalua în continuare aceste aspecte ca și altele. Îmi pare foarte rău, poate m-am mugit prea mult cu răspunsurile, vă mulțumesc foarte mult și am avut o conversație excelentă, sper că o vom face asta și în viitor. Mulțumesc foarte mult, domnule Baldwin! pentru toate aceste răspunsuri pe care ni le-ați dat, pe îndelete. E adevărat că siguranța rutieră este un subiect uh, chiar uh, pasionant, însă noi suntem niște legiuitori și atunci lucrurile trebuie într-adevăr să se miște, pentru că nu e suficient să mergi la conferințe la vârf la Stockholm ca să spui că ai și progresat cu aceste priorități, deoarece și dumneavoastră a spus, o viață salvată este o viață salvată și o tragedie poate să se petreacă oricând, poate că e viteza, poate e altceva ce a cauzat și când te gândești că ai fi putut să eviți asta, este clar că vigilența trebuie menținută și siguranța rutieră uh, consolidată. Haideți să-l aplaudăm pe domnul Baldwin. Vă vom mai primi uh, și cu alte ocazii cu plăcere pe viitor pentru că este un subiect care ne va preocupa și în continuare. Dragi colegi, se termină ședința de astăzi. Da, totul are un sfârșit, însă ne întâlnim din nou mâine dimineață, dar eu sunt uh, înlocuită mâine de domnul Detien. Îi mulțumesc și să nu uh, vă speriați, pentru că mă întorc după masă și ședința se suspendă.